wir haben nicht mitgeteilt, die Mitglieder, dass wir jetzt Syrien debattieren. Doch, doch. Haben wir extra mitgeteilt? Äh, äh, Rune, um, can you see if your coordinator, for example, comes for this uh, thing with Gilmer? Jesper, can you a bit phone some well, members? you know, the minister is here. There's hardly yeah. anybody in the room, so it's a bit odd, huh? Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie sehr herzlich äh, zu unserer Sitzung heute Morgen begrüßen. Dragi äh, colegi, äh, bine ați venit la reuniunea noastră de azi dimineață. Vrem să-l ascultăm pe ministrul de externe irlandez, reprezentând președinția Consiliului, pentru a ne informa în legătură cu Consiliul de Afaceri Generale și Relații Externe. Așadar, uh, este un prilej binevenit și pentru că vrem să discutăm și rezoluția pe tema Siriei. Ne-ar bucura dacă domnul Gilmour ar uh, putea să zăbăvească ceva mai mult pe la noi, poate cu o jumătate de oră în plus. Deci vom uh, dezbate Siria împreună cu dumnealui. Mai avem și briefingul cu privire la Pakistanul și de aceea uh, cred că avem uh, suficiente mei pentru a nu discuta astăzi, acum imediat, uh, raportul meu. Oricum, am avut deja intenția de a rescrie tot raportul meu, pentru că decizia luată de Consiliu în cursul zilei de luni, luni dimineața, are, cel puțin după părerea mea, consecințe consecințe ce trebuie să fie reflectate și de către noi. Problema nu se pune dacă este sau nu este posibil să exportăm arme în Siria. Eu uh, sunt împotriva acestor exporturi uh, de arme pentru că este foarte dificil să vezi cine e beneficiarul și utilizatorul real al acestora și pentru că întotdeauna mă tem că uh, aceste arme ar putea fi folosite și împotriva noastră. Dar știm, știm că americanii mai întâi au uh, dotat pe taliban uh, împotriva rușilor și apoi au combătut. Uh, apoi l-au dotat pe Saddam Hussein și Saddam Hussein a invadat Cuveitul. Și s-ar putea ca într-o bună zi să ajungă la putere niște forțe care nu neapărat vor avea ca scop uh, îmbunătățirea condițiilor de viață, ci poate că vor uh, face vânătoare de minorități. Minorități între care numărăm și, numă, numărăm și uh, musulmanii mai liberali. Deci asta odată. Apoi, decizia mai înseamnă și că Uniunea Europeană nu consideră că mai are competențe uh, în ce privește exportul de arme și că acest domeniu al exportului de arme a fost renaționalizat. Uh, nu știu dacă pentru britanici asta a fost uh, scopul într-adevăr, scopul principal sau, sau a fost totuși Siria. Pentru că dacă britanicii ar fi vrut să nu livreze uh, arme Siriei, atunci, uh, atunci ar fi putut să accepte un compromis uh, în sensul Convenției de la, a doua de la Geneva. Deci aici avem la a face cu o veritabilă renaționalizare a sectorului apărării și armamentului viziunile de repatriere, de renaționalizare ale britanicilor au, fost, au, au uh, prevalat aici în fața priorităților uh, legate de Siria. Și în demersul său, cel puțin parțial, Regatul Unit a avut uh, succes. Eu cred că unii dintre codecidenți nu s-au gândit la acest lucru și în văltoarea Uh, evenimentul n au observat că aici s-au impus interesele britanice în fața interesului comunitar față de Siria. Regatul Unit și-a întărit marja de manevră, nu putem decât să-i felicităm. Nu putem să-i felicităm uh, decât să-i felicităm pentru cât de uh, șireți și isteți au fost. Britanicii nu mai au niciun fel de nu mai au nevoie de niciun fel de referendum Eh, cu privire la repatrierea competențelor eh, odinoară delegate la nivel comunitar, permiteți-mi această observație cinică, ci eh, se vede că britanicii reușesc și așa. Domnule ministru, aveți cuvântul. Thank you, uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru șansa ce mi-o acordați de a veni în Comisia AFET și de a vă informa în legătură cu rezultatul Consiliului de Afaceri Externe din 27 mai. După cum știți și după cum chiar dumneavoastră ați spus, reuniunea a fost uh, dominată de tema Siriei, iar și uh, de viitorul uh, sancțiunilor europene pentru Siria. Uh, voi reveni la embargoul armelor mai târziu. Statele membre ale UE sunt convinse că trebuie făcut tot ce e posibil pentru a sfârși acest conflict prin mijloace politice. Și de aceea Uniunea Europeană susține inițiativele Rusiei și Statelor Unite de a aduce părțile belgerante la masa negocierilor uh, la Geneva, uh, conform comunicatului de la Geneva din 2012 iunie. Sigur, trebuie avute în vedere și participările tuturor celorlalți, tuturor celorlalți actori, Națiunile Unite, uh, coaliția uh, opoziției siriene și trebuie să se ajungă la o înțelegere politică inclusivă. Consecințele umanitare devastatoare pentru Siria, pentru țările învecinate, sunt și ele reflectate în concluziile Consiliului. Cu peste 80.000 de, de morți și un milion și jumătate de refugiați intern și extern, catastrofa încă e departe de a se fi încheiată s-a uh, recunoscut ajutorul uh, de peste 700 de milioane de euro uh, ajutoare deja materializate sau angajate. Statele membre au căzut de acord să extindă sancțiunile pentru o perioadă de încă 12 luni, fără embargoul armelor. În același timp, sigur, eh, se impun condiționalități eh, și este nevoie de garanții naționale în ce privește furnizarea de armament. Eh, statele membre s-au angajat ca pe moment să nu livreze armament și să aștepte peste două luni raportul înaltului reprezentant și vicepreședintului cu privire la evoluția situației. De asemenea, nu se va percleta procesul de la Geneva și înainte de a-și prezenta raportul, un alt reprezentant se va consulta și cu Națiunile Unite. Din e, lipsa unor restricționări, conferința de, e, și militări de timp, e, negocierile pentru pace e, vor avea loc în iunie și se lucrează sub egida Statelor Unite la o soluție politică bazată pe două state. În același timp, Uh, vor avute, fi avute în vedere și concluzie Consiliului din mai și decembrie anul descut, trecut. Mai mulți miniștri ex, de externe ai uh, Uniunii Europene au vizitat de la ultimul Consiliu de Afaceri uh, Externe Siria și acești miniștri de externe au avut prilejul de a-și prezenta poziția înainte de dezbaterea Uh, Consiliului din decembrie și mai apoi din aprilie acest an. Uh, criza umanitară și civilă a fost în centrul atenției uh, și pentru pregătirea Consiliului European. Este important definirea cât se poate de exactă a misiunilor politice comune de apărare în uh, Siria uh, ca parte a unui, a unei abordări mai cuprinzătoare. Revizuirea politicii, acestei uh, politici va fi de asemenea făcută în contextul actual. Un alt reprezentant a vorbit și despre alte chestiuni importante. S-a referit la succesul conferinței donatorilor de, pentru Mali, ținută în 15 mai. 108 delegații, 13 șefi de state și numeroși ministri de externe au uh, participat la această conferință și au fost uh, adunați uh, peste 3,25 miliarde euro pentru ajutorarea Maliului. Acum, sigur, atenția se orientează spre implementarea acestor uh, mijloace. UE, Franța și Mali uh, au uh, agreat să uh, facă propuneri concrete cât se poate de rapid. În același timp, uh, Uniunea Europeană a salutat decizia înaltului reprezentant de a trimite o misiune de observare electorală în Mali. În același timp, am salutat dialogul structurat între Belgrad și Priștina Uh, făcându-se referire la uh, planul, la acordul care s-a încheiat în aprilie, la care a participat uh, și pe care l-a facilitat și în altul reprezentat. Mai sunt, mai sunt de rezolvat câteva chestiuni, cum ar fi legea amnistierii și demobilizarea polițiilor paralele. o conferință la Bruxelles uh, pentru Somalia va încerca uh, să uh, contureze cât se poate de repede un nou plan și un nou calendar pentru refacerea acestei țări în lunile următoare. Domnule președinte, acum sunt dispus să primesc întrebările membrilor Parlamentului și să răspund la ele. Mulțumesc. Gracias, eh, gracias, señor presidente. Doamna Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului ministru pentru prezența sa aici în această dimineață pentru a ne informa în legătură cu concluziile Consiliului pentru afaceri externe din această săptămână. În legătură cu Siria pot să vă spun că în concluziile Consiliului, în care se ține cont de politica statelor membre în legătură cu exportul de arme, toate acestea nu vor fi trecute în analele istoriei Uniunii Europene ca un rezultat uh, glorios, să spun așa, al Uniunii Europene. Și aș vrea să fac referință aici uh, la ce a spus și președintele în legătură cu o posibilă renaționalizare a competențelor comunitare. Nu vreau să mă refer nici la poziția unui stat membru în Consiliu, ci la o temă mult mai serioasă și mai importantă, și anume cea a pierderii de vieți omenești uh, în Siria. E clar că Consiliul de Ministri a fost absolut divizat pe această temă. Mă scuzați, intervine președintele. Pe canalul 3 nu se aude franceză, ci slovena. O informație pentru interpret, să vedem dacă se rezolvă. Da, mulțumesc, domnule președinte, revin. Spuneam că nu mă refer aici la importanța renaționalizării unei politici comunitare, cum ar fi cea comercială, nici la impunerea anumitor criterii și orientarea unui stat membru în Consiliu, ci la un element mult mai trist și mai important, și anume pierderea de vieți omenești în Siria, așa cum a recunoscut Parlamentul European în rezoluția care a fost adoptată la plenarea trecută și unde s-a recunoscut uh, efortul deosebit pe care l-a făcut Uniunea Europeană în tot acest timp. Aș vrea să recunosc și efortul făcut de SEAE pentru a încerca să se țină cont de diversele opțiuni cu care se confrunta Consiliul de Ministri în această situație atât de dificilă a embargoului pentru Siria. Însă vreau să insist că această concluzie de a ține cont de pozițiile statelor membre nu mi se pare una remarcabilă. Și, domnule președinte, cred că ar trebui să ne punem următoarea întrebare. Să facem un raționament fără a deveni dramatici, dar să ne întrebăm câte alte morți uh, se vor produce până în luna august, în aceste două luni. Dacă v-ați gândit, domnule ministru, la acest lucru, ținând cont de numărul atât de mare de vieți omenești care s-au pierdut până acum. Și în încheiere, ținând cont de acest fapt, această concluzie a Consiliului, vreau să vă întreb de ce am așteptat atâta timp, de ce am așteptat doi ani pentru a permite statelor membre să aplice niște politici care poate ar fi salvat multe vieți omenești dacă n-am fi pierdut atâta timp. Vă mulțumesc. Ana, Ana, Ana Gomes. Doamna Gomes. Domnule ministru, colegul meu, Salafranca, a fost uh, foarte diplomat, făcând referință. Eu una sunt uh, de carieră diplomat și vreau să mă refer mai direct la această uh, posibilă renaționalizare a competențelor și posibilă ei aplicare în cazul Siriei. Și n-am să spun mai multe pentru că sunt convinsă că Parlamentul uh, va lua o poziție în această privință și nu vorbim aici doar despre exportul de arme, vorbim despre arme uh, care se consideră în multe părți ale lumii arme de distrugere în masă. Referitor la Siria, aș vrea să pun o întrebare. Consiliul s-a gândit la posibilitatea de a, a înființa un grup de legătură cu staful de la Națiunile Unite pentru a implica pe toată lumea, și anume cei cinci, Rusia și China în special, și nu doar pentru partajarea informației, ci și pentru o coresponsabilizare a acestor membri. Cred că este un lucru care s-a făcut în situații anterioare, asemănătoare, cum ar fi uh, ce s-a întâmplat în Balcani, dar nu s-a întâmplat în cazul Siriei. Și aș vrea să vă întreb dacă Consiliul s-a gândit la modalități care să permită părților implicate în zonele, să zicem, oarecum libere de pe teritoriul sirian, să le permită să aibă uh, un proces de guvernare pe viitor și să existe uh, un dialog tolerant între diversele părți de acolo. Cred că nici în acest sens Uniunea Europeană nu face ce ar trebui să facă și ce ar fi trebuit să învățăm din alte crize. Și această criză e clar că e mult mai gravă din multe puncte de vedere față de altele din cauza localizării ei și anume în centrul, în inima Orientului Mijlociu. Și aș vrea să vă întreb și în legătură cu politica de securitate comună și discuțiile care au avut loc și ținând cont de faptul că viitorul Consiliu din decembrie va trebui să adopte și strategia uh, maritimă, credeți uh, că miniștrii de externe vor ceda în fața miniștrilor de apărare sau aceștia nu vor vedea care sunt implicațiile din punct de vedere al, al securității sau pur și simplu nu interesează? Lambsdorff. Domnul Lambsdorff. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să secondez ceea ce a spus uh, Ana Gomez. A fost uh, o zi înfricoșătoare pentru politica comună de securitate și apărare a Uniunii Europene. Înainte de întâlnire, miniștrii din diferite țări au fost prezentați la televizor spunând că unitatea europeană trebuie menținută pentru a putea fi luată în serios în continuare uh, pe scena uh, internațională. Însă, Uniunea Europeană nu, mai, nu va mai putea fi luată în serios de alții dacă miniștrii nu se iau în serios pe ei înșiși. S-a făcut aluzie la poziția britanică. Poziția britanică a fost foarte clară de la bun început. Dat fiind faptul că trebuie să existe unanimitate în aceste decizii, de fapt o greșeală a tratatului, Marea Britanie a fost în măsură să-și impună poziția. Mă surprinde însă faptul că Franța li s-a alăturat este însă o dovadă a bolii europene pe ansamblu, o cooperare oportună atunci când servește unora. Și aici uh, vorbesc și de țara mea, atunci când este vorba de tăierea bugetului Uniunii Europene și Germania ar coopera cu uh, Marea Britanie și atunci când este vorba de politică externă, Franța va coopera cu Marea Britanie și în, uh, spre nefericirea celorlalți. Este un fapt, așadar, că Uniunea Europeană nu se ia în serios ea însăși. De asemenea, cred că poziția britanică uh, s-a bazat și pe considerente care țin de conflictul însăși, dar mi-e greu să cred că <clears throat> interesele britanice ar fi foarte diferite de ceea ce am putea crede că sunt interesele europene. Nu avem oare o soluție comună care să ducă la pacificarea acestei zone, să uh, <clears throat> încerce să limiteze conflictul, să se extinde la alte țări. Până la urmă, interesele europene nu sunt aceleași ca cele britanice aici și m-ar interesa să știu, domnule ministru, ce anume a identificat delegația britanică ca interese ale Regatului Unit, care să fie atât de diferite de cele ale Uniunii Europene, astfel încât să se distrugă această unitate? Nu este prima dată când se întâmplă așa ceva. Asistăm Uh, încă o dată la incapacitatea Uniunii Europene de a arăta o poziție unită, uh, ca și în cazul uh, Libiei, unde Franța a luat inițiativa în ceea ce vrește Mali, toată lumea a tergiversat lucrurile și în cazul Siriei, acum iarăși se sparge unitatea. Și de aceea sugerez Consiliului să își schimbe măcar uh, tema pentru uh, summitul din decembrie. De ce să discutăm despre politica externă dacă, în mod evident, aceasta nu funcționează? Dacă guvernele vor să uh, irosească banii contribuabililor, e treaba lor, dar trebuie să fie responsabilizați în acest sens. Domnul Danjon. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt, ca și ceilalți colegi, consternat atât în ceea ce privește forma, cât și fondul deciziilor și cred că aceasta este cea mai proastă decizie care putea fi luată. Nu înțeleg încă care este logica ridicării embargoului de arme pentru Siria decât doar dacă n-ar fi uh, o jumătate de măsură pentru a putea avea conștiința liniștită. Pentru că nu e vorba aici de embargouri de arme și modalitatea sa de aplicare cu termenele, cu instrucțiunile necesare, cea care va avea uh, vreo influență decisivă la fața locului, pe teren. Și alternativa era foarte clară. Fie intervenim masiv în mod militar pentru a pune capăt masacrului de acolo, fie ne limităm la o soluție politică. Deci, din punct de vedere moral, e o alternativă cumplită pe care o vedem uh, zi de zi. Dar din punct de vedere realist, aceasta este alternativa posibilă și văd că s-au făcut analogii cu alte conflicte, în special din Balcan și mi-aduc aminte foarte bine care era situația în Bosnia. Și acolo masacrele erau zilnice și cu toate acestea, politica era aceea de lift and strike și important era să lovești, pentru că nu se poate lovi dacă nu există negociere în spatele acesteia. E absolut inutil aceasta nu va face decât să sporească conflictul, să aibă efecte perverse, chiar și împotriva noastră, ca un bumerang, împotriva forțelor pe care le avem în Liban, pe platoul Golanului și așa mai departe. Deci e o decizie groaznică. Aș fi preferat ca Consiliul să utilizeze orele pe care le-a avut de discuție pentru a discuta despre conferința de la Geneva și procesul politic uh, pe care îl cerem de luni de zile și acum, iată, există un proces în curs și nu avem un răspuns european pe această chestiune. Trebuie să discutăm cu Assad sau nu? Pentru că dacă vrem un proces politic, trebuie să discutăm cu toată lumea, nu se poate face altfel. Și trebuie să invităm sau nu Iranul. Iată întrebări importante care se pun în ziua de astăzi și care au consecințe clare asupra procesului de negociere. Și în locul acestora s-au discutat timp de 11 ore despre chestiuni juridice pentru a vedea cum să justificăm și să avem conștiința împăcată față de cei din afară. Cred că e de-a dreptul cumplit ce s-a întâmplat. Mulțumesc. Tenoc. Domnul Tenoc. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu vorbesc în numele guvernului britanic, dar uh, fac uh, parte din uh, coaliția la guvernare. Deci, prin urmare, și viziunea mea este una similară. Uh, și cu tot respectul față de ceilalți colegi, în special uh, Karl Landsdorf, nu a fost o greșeală în tratatul de la Lisabona să permită unanimitatea în politica externă, care constituie de până la urmă baza pentru suveranitatea națională. Și sigur, uh, Regatul Unit și Franța, uh, care sunt cele mai mari puteri militare în Europa, sigur că ar considera că ar fi greșit să li se impună niște decizii în ceea ce privește această politică comună de securitate. Până, la urmă a fost uh, momentul să se ridice acest embargo când s-a oferit oportunitatea și acest lucru s-a făcut după o gândire îndelungată în acest uh, sens. A fost intenția de a preveni uh, regimul Assad să facă alte masacre și până la urmă se rectifică o asimetrie unde Iranul, Rusia, China și Hezbollah până la urmă, care are peste o mie de luptători în Siria și și asta trebuie pus în legătură și cu lista teroriștilor uh, formulată de Uniunea Europeană. Întrebarea mea însă pe care am adresat-o și generalul Salem Idris, care este comandantul armatei siriene libere, care mi s-a părut un om moderat, este cum anume să prevenim ajunge, ca aceste arme să ajungă la uh, teroriști și mi s-a spus că nimeni nu și-a pus această problemă. Poate că ar trebui formulată această întrebare și la reuniunile de la Geneva cu Rusia și Statele Unite. Pentru că e evident că aceste arme ajung uh, și în mâinile teroriștilor și de ce nu se face nimic de către forțele de poliție la fața locului. Domnul Scholz, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnule ministru, voi vorbi germană. Nu cred că trebuie să ne mire situația în care ne aflăm în momentul de față, de aceea nu sunt uh, surprins, ci iau notă de ceea ce a stipulat Consiliul cu privire la situația noastră din politica externă și de securitate. Această decizie nu aduce o nouă unitate, ci lasă decizia la nivelul statelor membre. Și asta reprezintă o, pozit- o problemă atunci când ne gândim cum anume am putea avea o poziție comună pe viitor vis-a-vis -vis de astfel de conflicte. Sigur că putem avea păreri diferite cu privire la modul în care ar trebui să arate o astfel de politică externă și trebuie să spun că grupul nostru nu-și dorește o poziție militară, dar se dovedește clar incapacitatea de a ne poziționa vis-a-vis -vis de astfel de uh, conflicte și de a ne poziționa și în opinia publică ca atare. În al doilea rând, cred că dacă la summitul din decembrie se va discuta politica externă și de securitate comună ca temă centrală, atunci uh, toate statele membrele, dar și în alta reprezentantă, uh, a, UE vor trebui să arate în mod transparent care este situația și care au fost evoluțiile, pentru că toți cetățenii din statele membre trebuie să poată să-și dea seama cum anume dorim să punem pe picioare o politică externă comună, pentru că altfel nu vor exista decât uh, negocieri între grupurile politice din statele membre și acest lucru va afecta și credibilitatea Uniunii Europene la nivel internațional. Și a doua întrebare, de ce nu au existat uh, poziționări mai clare vis-a-vis de problematica refugiaților? Domnul Salafranca s-a referit uh, la dimensiunea umană a conflictului din Siria. Și cred că Uniunea Europeană are răspunderea să facă și niște afirmații mai clare în ceea ce privește susținerea uh, refugiaților. Poate că puteți veni cu câteva completări și în acest sens. Mulțumesc. Iman, the floor is yours. Um, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, trebuie să ne gândim la mărimea problemei a crizei în Siria. Probabil că avem o estimare aproximativă de 80.000 de persoane care au murit și 1, jumătate milioane de persoane care au fost deplasate, care sunt în tabere de refugiați în Turcia, Liban, Georgia, mult mai mult decât se crezuse inițial. Peste 6 milioane de persoane care au nevoie de ajutor umanitar. Încă de la începutul dezbaterii, în această dimineață, uh, câte persoane au murit de atunci până acum, câte persoane și-au pierdut casele, iată întrebări importante. Și ținând cont de acest context, cred că a fost domnul Danjan cel care a folosit acești termeni, cum putem răspunde acestei crize? printr-o intervenție militară, oare, indiferent care ar fi forma acesteia, pentru a pune capăt uh, crizei, sau printr-un proces uh, diplomatic de convingere a părților. Abordarea Uniunii de până acum a fost aceea de a convinge printr-un proces pașnic, diplomatic, printr-o rezolvare pașnică a conflictului. Iată de ce Uniunea a susținut întotdeauna procesul Broini și procesul anterior și iată de ce Uniunea susține concluziile Consiliului de luni, prin care se susține inițiativa Statelor Unite și a Chinei care au lansat procesul Geneva 2. Elementul care a fost prezentat de doamna Gomes și anume acela dacă avem un grup de contact, un grup de legătură cu Națiunile Unite. În procesul de la Geneva se prevăzuse un grup de acțiune care era alcătuit din 10 țări plus Uniunea Europeană. Acest grup va fi, sau această idee va fi relansată în procesul Geneva 2 și în altul reprezentant a fost întotdeauna în legătură cu diversele părți care au relație cu criza din Siria, inclusiv, bineînțeles, Națiunile Unite. Trebuie să ținem cont aici și de faptul că Uniunea Europeană este cel mai mare uh, contributor la efortul umanitar și la ajutorarea refugiaților. Chestiune care a fost prezentată de domnul Scholz cu situația refugiaților și situația umanitară în general. De fapt, această problematică se regăsește în mod expres în concluziile Consiliului. Se arată că problema Siriei nu se limitează doar la uh, criza uh, de acolo, ci există mai multe puncte, trei puncte, care se referă în mod clar la criza umanitară și la ce se întâmplă cu refugiații și, de asemenea, eforturile pe care le face Uniunea Europeană pentru a face față acestei situații. 800 de milioane de euro au fost uh, alocate până acum, din care 700 de milioane au fost deja trimise. Aceasta ne aduce și la problema sancțiunilor și la embargoul de arme. Cred că domnul Lambsdorff este cel care a prezentat această problemă, și anume faptul că decizia se ia cu unanimitate. Consiliul vorbea luni despre reîntări, reînnoirea sancțiunilor, pentru că acest embargo de arme trebuia să expire la sfârșitul lunii și dacă nu este reînnoit, acesta expiră în mod firesc. De aceea, înnoirea sancțiunilor și a, a embargoului de arme trebuie să se facă cu unanimitate la Consiliu. Și până la urmă s-a ajuns la unanimitate în ceea ce privește reînnoirea sancțiunilor economice, a celor financiare și așa mai departe, deci diversele măsuri uh, restrictive care se aplică pentru Siria, dar n-a existat unanimitate în ceea ce privește uh, um, reînnoirea embargoului de arme. Și de aceea Consiliul se confrunta cu următoarea situație. Trebuia ori să ajungă la un compromis pentru a modifica într-un fel sau altul embargoul de arme și a ajunge la unanimitate, sau pentru a-i uh, avea alături pe cei care nu erau de acord cu renoirea embargoului de arme și după aceea depindea de fiecare stat membru să hotărească care îi va fi poziția. Însă, în loc de a lăsa deschisă această posibilitate, s-a ajuns la adoptarea unei declarații pe care au acceptat-o toate statele membre și care stabilește o serie de condiții ce se vor aplica pentru furnizarea de arme. De exemplu, trimiterea de arme pentru, uh, se va face doar pentru coaliția armată uh, siriană, deci nu este vorba de o furnizare de arme așa fără limite, fără niciun criteriu. Și în felul acesta se controlează într-un fel unde sunt trimise aceste arme și de asemenea se protejează civilii. E nevoie și de clauze suplimentare pentru o bună folosire a acestora și un alt element important, statele membre vor uh, analiza în fiecare caz cererile de exporturi de arme, ținând cont de criteriile stabilite în uh, concluziile din 8 decembrie 2012, care stabilește regulile comune pentru exportul tehnologiei militare și a echipamentului militar și care stabilește principiile necesare în acest domeniu. De asemenea, s-a acordat ca statele membre, la momentul acesta, să nu furnizeze echipament. Eu înțeleg acest angajament în felul următor. Nu e vorba neapărat aici de o limită în timp, așa cum s-a interpretat în mod public, că ar fi până la 1 august, după care Consiliul va reanaliza această chestiune, ci se permite procesului Geneva 2, practic, să fie lansat. Iată cum înțeleg eu cum citesc eu această, această concluzie. Și Dezbaterea a fost uh, îndelungă și nu s-a centrat pe interesele naționale ale unui stat sau ale altuia. Nu, a fost o dezbatere prin care s-a încercat, într-adevăr, să se ajungă la o poziție comună. Și nimeni n-a susținut uh, un anumit uh, interes național în cadrul acestei discuții. S-a încercat pur și simplu să ajungă la o poziție comună. Însă, din păcate, n-a existat unanimitate, după cum spuneam, pentru reînnoirea embargoului de arme și iată, până la urmă s-a ajuns la niște concluzii politice foarte susținute pe tema Siriei, în care se arată care este poziția Uniunii Europene și care este procesul uh, promovat pentru a găsi o soluție pașnică pentru ajutor umanitar și declarația referitoare la embargoul de arme. Da, și pentru că câțiva uh, vorbitori m-au întrebat despre discuția din politica de securitate și apărare. Aceasta a fost în vederea pregătirii Consiliului din decembrie și este una dintre multele dezbateri care au avut loc în cadrul um, Consiliului de Afaceri Externe și există angajamentul ministrilor de apărare că vor exista mai multe dezbateri de acest gen înaintea Consiliului din decembrie. Discuția pe care am avut-o luni s-a centrat în special pe partea civilă a PESA, după cum v-am spus, e una din multele dezbateri care au loc în acest domeniu pentru pregătirea Consiliului din decembrie. Și, în special, s-a discutat strategia maritimă, care este, bineînțeles, o parte importantă a ecuației. N-a fost neapărat în centrul dezbaterilor de luni la Consiliu, dar cred că vor exista și alte oportunități pentru a o face. Mulțumesc! Mr. Panzeri. Order, Mr. Chairman. I asked about Hezbollah. Domnule președinte, domnul Panzeri are cuvântul, întrebări pe președintele. Domnul Gilmore, tema Hezbollah nu s-a discutat luni. Grazie. Ah. Domnul Panzeri. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule ministru, că sunteți aici în mijlocul nostru astăzi. Ehm, voi fi mai puțin diplomatic decât alți colegi. Sunt de acord cu colegul Sala Franca ehm, și sunt ehm, cât se poate nefericit în legătură cu, cu concluziile Consiliului, care mi se pare un act de maximă lingușeală politică fiecare țară face ce vrea, sancțiunile cele eficace nu se prelungesc de la un opt-out în politica socială, iată că s-a trecut și la un opt-out la, poli- în, la politica externă. Se spune că deocamdată nu se vor face uh, uh imediat uh, livrări de arme, dar care sunt garanțiile pentru asta? Și cum putem uh, preveni ca armele acestea să, să, să ajungă în cele din urmă în mâna unor teroriști? Cred că Uh, nu facem altceva decât să, să, să că încercăm să ne acoperim rușinea uh, prin, prin acest uh, act. În plus, iată că această decizie a declanșat și o poziție proactivă a Rusiei, care a declarat că va uh, susține cu armament regimul uh, Assad, uh, lucru la care a reacționat și Israelul cu Ministerul de Externe în stare de alertă. Și ca să nu mai vorbim nici de, de, de situația refugiaților. E, nu pot decât să vă felicit că, pentru faptul că în câteva ore ați zădărnicit un plan de, pentru pace uh, și pentru faptul că ați reușit să îmbogățiți războiul civil din Siria cu o cursă a înarmării acum. În loc să vă preocupați de crearea unei note de demnitate politice externe comune a Uniunii Europene, în loc să pregătiți conferința de la Geneva, dumneavoastră nu vă ocupați de acest lucru chiar deloc. Și acum vreau să vă întreb dacă nu totuși uh, a sosit uh, timpul, domnule președinte, ca, în, uh, având în vedere flexibilitatea acestei comisii, să convocăm o sesiune specială dedicată politicii europene de externe, să ne consultăm încă o dată în legătură cu politica externă pe care o promovează Consiliul și Comisia. Doamna Șache. Mulțumesc, domnule eh, ministru. Nu voi repeta cuvintele de îngrijorare eh, ale colegilor mei, dar cred că sunteți de acord eh, cu mine că crizele la frontierele Europei niciodată n-au fost atât de concrete. Nu, am, nu, am, nu ne-ați spus prea mult despre modul în care războiul civil afectează regiunea din jurul Siriei de exemplu, în Liban uh, deja au fost uh, cazuri concrete. Miza în relația cu Turcia este de asemenea foarte mare. Uh, spuneați că nu, nu s-a vorbit încă despre punerea pe lista, includerea pe lista teroriștilor a organizației Hezbollah și nu ne-a spus încă nimic despre reacția Rusiei, care ieri a decis să trimită armament sofisticat pentru susținerea regimului sirian. În plus, există și țări terțe care au uh, angajat niște ajutoare, s-au angajat la ajutorare a umanitară a Siriei, dar care încă nu au livrat ceea ce au promis. Cum puteți să uh, comentați acest lucru și cum puteți să-i ajutați pe acești uh, donatori să se țină de cuvânt? Mulțumesc. Frau Iaconsari. Doamna Iaconsari. Arvoisa puhemies, lyhyesti Lyhyesti kaksi kysymystä. Toinen Două întrebări, da, domnule ministru, pe scurt. Mai întâi, în legătură cu poziția unitară a Uniunii Europene. Știm că UE a pierdut din capacitatea sa de a exercita presiune în plan internațional, în situații de criză. Și atunci, cum, cum credeți că uh, situația actuală afectează capacitatea noastră de a influența situația din Siria? Iar în ce privește comerțul cu armament, statele membre ale UE au, au vreo pârghie de a împiedica uh, ajungerea armelor în mâinile regimului Assad? Iman, you have the floor. Domnule ministru, aveți cuvântul. I think it is important that... Cred că este important să înțelegem, în primul rând, faptul că decizia care a trebuit luată luni a fost o decizie cu privire la renoirea sancțiunilor inclusiv renoirea embargoului de arme. Și vă spuneam că nu s-a întrunit o unanimitate pentru renoirea embargoului în ceea ce privește armele. Și asta este situația, e nevoie de unanimitate. Când se iau astfel de decizii, astea sunt uh, regulile în Consiliu. Cu toții putem avea punctele noastre de vedere, pe care le și avem, cu privire la continuarea acestui embargo, cu privire la arme, așa cum a fost sau parțial, dar în absența unanimității o astfel de decizie nu s-a putut lua. În al doilea rând, cred că este important să recunoaștem totuși ce anume s-a agreat și ce poziție a fost adoptată de Consiliu, și anume de a susține procesul Geneva 2 și de a se asigura că acest proces va avea succes, ca toate părțile să fie prezente pentru a nu deveni un miracol de o zi, ci uh, ceva care să ducă la reinstaurarea de durată a păcii în Siria. Și în al treilea rând, mai este și situația refugiaților, aspectul umanitar. Doamna Șalche s-a referit la extinderea efectelor în regiune da, s-a discutat acest lucru. Este o problemă serioasă. Un număr mare de refugiați se află în momentul de față în Turcia, Iordania, în Liban, în condiții foarte dificile. Eu personal am avut uh, posibilitatea să văd care sunt condițiile din Turcia, o situație bine gestionată, dar o situație la intensitate maximă, din motive lesne de înțeles. De asemenea, luni dimineața am avut ocazia să am o discuție cu privire la această temă cu ministrul de externe Tevatulo atunci când ne-am întâlnit în cadrul acordului de asociere. Deci s-a discutat această temă. Acum, în ceea ce privește chestiunea care s-a ridicat în discuție și anume ce se întâmplă dacă anumite state uh, se gândesc să livreze arme regimului Assad. Eu cred că din cele 27 de state membre, 25 nu se gândesc să livreze arme nimănui și și mai puțin în acea regiune. Cei care se gândesc însă să livreze arme, vor trebui să facă acest lucru în baza unui regim care să fie în conformitate cu poziția Consiliului în ceea ce privește exportul de arme. Este vorba de poziția din 2008. Uniunea Europeană dispune de niște reguli foarte clare care guvernează exportul de arme din Uniunea Europeană, care au fost uh, adoptate în 2008. Și aceste principii și aceste reguli se aplică în continuare. În declarația care a fost agreată luni seara, toate statele membre s-au angajat să respecte aceste condiții. Și dacă doriți să consultați uh, detaliile acestor concluzii, veți vedea că acele principii sunt foarte stricte și, în și astfel livrările de arme către Siria sunt guvernate de un regim foarte restrictiv. De asemenea, angajamentul statelor care se gândesc la o posibilă livrare de arme este de a face așa ceva doar pentru a susține opoziția din Siria și pentru a proteja cetățenii. Eu cred că până la urmă a fost o modalitate de a avansa, pentru că până la urmă acest lucru afectează cel mai mult uh, cetățenii din Siria care se uh, confruntă cu o situație îngrozitoare în momentul de față. De aceea cred că noi acum trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a avansa cu procesul Geneva 2 de a folosi util resursele de care dispune Uniunea Europeană, să ne asigurăm că toate părțile vo- se vor așeza la masa negocierilor și să evităm ca această conferință să fie doar un eveniment de o zi și, și să devină declanșatorul unui proces uh, de pace pentru oamenii din Siria. Iată deci uh, spre ce se va concentra politica europeană externă. Mulțumesc foarte mult! Cred că mai putem continua această discuție și cu secretarul general. Mulțumesc. Ich äh, möchte auch noch mal eine Frage des Aș dori să repet uh, și eu o întrebare care doresc să-i adresez acum secretarul general, și anume care este procedura viitoare în ceea ce privește exportul de arme, cum anume putem evita crearea unui precedent astfel încât uh, exportul de arme să fie exclus din sancțiunile la pachet pe care le impune Uniunea Europeană. Există o cale de ieșire din acest impas? Very, very briefly and to add to what... Foarte pe scurt, um, adăugând uh, la cele spuse de domnul ministru. Înțeleg uh, sentimentele dumneavoastră și nu sunteți singurii care aveți aceste poziții, pentru că multă lume și la nivelul Consiliului crede uh, ca și dumneavoastră. Așadar, este vorba Sigur că problema este una a ridicării embargoului de arme, dar, dar uh, ministrul, din păcate, uh, nu a răspuns uh, la întrebarea privind conduita comună, documentul din 2008. Acolo există criterii foarte clare în, care reglementează întreaga chestiune a armelor și sistemelor militare. În cazul Siriei, acest cod de conduită comună este foarte important pentru că în cazul Siriei, iată, acum în noile condiții, codurile naționale vor Uh, uh, uh, autoritățile naționale vor decide dacă se va fi respectat sau nu acest cod de conduită. Deci statele membre vor decide, nu, nu Uniunea Europeană. Da? Deci un nou embargo pe arme se poate face doar dacă există un acord al celor 27 de miniștri. Deci nicio nu a fost luată nicio decizie în ziua eh, de luni cu privire la o naționalizare a eh, embargoului eh, de arme. Deci această decizie se aplică doar cazului Siriei. Um, de ce a mai fost importantă această declarație? Dacă s-ar fi decis ca în cazul Siriei Uh, embargoul uh, armelor să fie renaționalizat, așa cum a uh, reclamat președintele dumneavoastră, atunci oricum exportul de arme s-ar fi făcut în niște condiționalități foarte clare și doar pentru scopuri defensive și doar coaliției opoziției și doar în momentul în care utilizatorul final al acestor livrări era cunoscut. Uh, uh, toate statele membre au declarat de altfel că nu aveau intenția de a livra imediat arme rebelilor sirieni și mai există și o uh, clauză de revizuire a acestui acord politic, anume că ministrii, uh, apărării vor, uh, ministrii de externe vor reveni asupra acestei decizii Eh, la sfârșitul lui iulie, pentru că până atunci se va fi organizată cea de-a doua eh, eh, conferință de la Geneva și miniștrii vor să se asigure că procesul de, de la Geneva mm, se desfășoară în direcția cea bună. Și dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci probabil ne așteptăm la noi decizii care vor fi luate de statele membre. Așadar, chiar dacă considerăm că ce s-a întâmplat nu este cea mai glorioasă filă din istoria Uniunii Europene, nu cred că trebuie să ne așteptăm la consecințe dramatice și nu trebuie să uh, uh, sărim la concluzii pripite, pentru că situația este mai complexă și mai complicată decât ne imaginăm. Um, citez ce am citit într-o declarație de presă a unui observator uh, foarte inteligent al istoriei europene. Zice așa, ce au reușit să facă miniștrii luni seara este, este un rar exemplu al europenilor de a recunoaște că nu sunt de acord într-o anume privință, dar că în același timp sunt de acord că vor să meargă mai departe împreună. Și uh, de aceea, uh, atunci când judecați cele ce s-au întâmplat uh, luni seara, vedeți de fapt că ce s-a cristalizat este că, într-adevăr, nu exista o opțiune agreată de toată lumea, dar că trebuia mers înainte. Mai uh, mai grav și mult mai grav era dacă ne-am fi regăsit în situația de a nu mai avea din sâmbătă aceasta deloc sancțiuni împotriva Siriei. Și atunci, practic, se păstrează ideea de că, și, și, și percepția că, de fapt, mergem înainte, chiar dacă nu mergem înainte, în exact aceeași termen ca și înainte. Dacă citiți cele adoptate de Consiliu, observați că există linii de orientare foarte clare, măsuri foarte clare, care de fapt reprezintă răspunsuri uh, la întrebările dumneavoastră în legătură cu Iordania, Libanul, chestiunea refugiaților, uh, protecție internaționale, chestiunea asistenței umanitare și uh, asistenței pentru forțele civile. Deci în toate aceste dosare continuăm să progresăm și în sfârșit Uh, uh, progresăm astfel încât uh, reușim să mergem înainte cu eforturile diplomatice, merge înainte procesul de la Geneva, relația cu Statele Unite, cu Rusia, cu ceilalți parteneri internaționali. Eu sper că conferința de la Geneva va fi încununată de succes. Mulțumesc! Ana Gomes, vă rog. I, I took good note of what, uh am luat uh, notă de ce spune domnul ambasador, dar cred că uh, dacă nu mă înșel, avem un raport uh, care a trecut de AFET și care va urma să intre în plenară cu privire la implementarea unui cod de condită în ce privește exportul de arme. Deci, în lumina acestor neînțelegeri cred că trebuie să revedem conținutul acestui raport. Noi, Parlamentul European, trebuie să transmitem un mesaj foarte clar. Da. Poate că este rațională interpretarea benignă a domnului ambasador, dar uh, să nu uităm că există și uh, uh, oameni care interpretează cât se poate negativ aceste, această decizie cu posibile consecințe grave, nu numai pentru imaginea noastră, dar și pentru Siria și dincolo de Siria. Tocmai de aceea avem convingerea că trebuie să revedem acest raport. vreau să revin cu întrebare uh, uh, cu privire la, la, cu privire la grupul de contact. Uh, domnul, ambas, domnul Gilmore n-a răspuns decât evaziv. Adică există un grup de contact al Națiunilor Unite, al celor cinci părți uh, implicate, eventual cu participarea unor alți prieteni ai acestei chestiuni? Pentru că pentru că Rusia și China până acum s-au folosit de veto-ul lor în Consiliul de Securitate, uh, protejând uh, regimul. Noi vrem să co-determinăm uh, Rusia și China să, uh, să uh, intre în dialog cu noi. Nu văd de ce nu s-ar face. Deci să, transfer, să faci referire doar la ambasadorul Brahimi nu este, nu este corect. În plus, el nu are pârghile necesare. Deci există un astfel de grup de contact la Națiunile Unite, pentru că dacă ar exista, acesta chiar ar putea să facă ceva. Și dacă nu, de ce nu s-a făcut asta până acum? Apoi, în legătură cu Libia și cu referire la, la abordarea cuprinzătoare pentru Mali, Haideți să recunoaștem că n-am fost tocmai foarte e, eficace în această chestiune. Știți că m-am săturat de reprezentanții Națiunilor Unite, tot vin și pleacă de la noi cu tot felul de prezentări. Am ascultat cu foarte mare atenție ce s-a spus aici și știu că mulți de la Consiliu uh, au aceeași părere ca și noi aici și n-a fost o coincidență că s-a cerut unui ministru de afaceri externe să uh, renunțe și să se recunoască că este vorba de un eșec și că nu suntem de acord. Și după aceea s-au continuat uh, negocierile și până la urmă s-a ajuns la acel dezastru pe care îl cunoaștem, la rezultatul uh, și știm uh, comentariile domnului Piris în legătură cu disfuncționalitățile Consiliului. Nu e o instituție care să funcționeze la perfecție, știm cu toții. Dar dacă îl ascultăm pe ministrul uh, irlandez spunând că nimeni acolo n-a susținut interesele naționale, mi-e greu să cred așa ceva, pentru că știu că a spus contrarul în fața camerelor de televiziune pentru conaționalii săi. Deci, problema nu se pune așa. Ultimul comentariu pe care aș vrea să-l fac. Declarația aceasta. Declarație în care se spune că vei respecta legea și că vei respecta ce s-a hotărât. Deci, practic, statele membre și-au luat angajamentul să nu încalce legea. Nemaipomenit, grozav. Nu știu dacă cineva poate ascunde în felul acesta uh, faptul că a fost o adevărată greșeală. Și ultimul punct și un lucru pe care cred că trebuie să-l analizăm cu foarte mare seriozitate și aceasta va da loc unei uh, discuții mai fundamentale pe această temă. Este o dezbatere pe care o avem de mult timp și la sfârșitul întâlnirii am fost în multe astfel de dezbateri în care trebuie să se aleagă între două opțiuni proaste dar nu e vorba despre asta. Vorbim de o perioadă de 2 ani de zile în care în Libia Uniunea Europeană n-a fost în stare să acționeze și să meargă mai departe. Mali, unde toată lumea se aștepta să se întâmple ceva, Uniunea Europeană n-a fost în stare și Franța s-a dus acolo și am criticat-o. Și acum Siria. Nu există acord și două state ale Consiliului de Securitate uh, sunt uh, opuse. Deci dacă ne uităm la perspectiva mai generală, sunt foarte îngrijorată în legătură cu PESA, în legătură cu viitorul și în legătură cu dorința serioasă a statelor membre de a avea o poziție comună în momente de criză. Mulțumesc! Gracias, señor presidente. Yo... Domnul Salafranca. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc domnului Bimon uh, pentru explicațiile pe care ni le-a dat și cred că a prezentat foarte bine problema pe care o avem în contextul general. Cred că explicațiile sunt pertinente și la momentul potrivit. Și cred că n-ar trebui să fim uh, masochiști și să căutăm vinovații în Consiliul de Ministri. Nu, pentru că problema, problema cea mai gravă și serioasă Uh, se află la Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite, unde există doi membri cu drepturi de veto care nu cedează uh, în pozițiile lor. Și în al treilea rând, domnule președinte, cred că am greșit această dezbatere dacă Considerăm că aceasta este o chestiune care ține de competențele statele mem- statelor membre sau ține de regula unanimității. Nu, cred că Consiliul a încercat prin unele state membre să găsească soluții la o problemă reală, serioasă, iminentă, în care ne confruntăm fiecare zi cu morți, cum spunea ministrul irlandez. Există persoane strămutate și ministrul ne spunea uh, mod foarte potrivit că chiar în timp ce noi dezbatem aici uh, există foarte mulți morți. Și dacă nu înțelegem această problemă și dacă vorbim aici despre revindicările statelor membre și impunerea uh, de către anumite state membre a unor decizii pentru ansamblul UE, cred că este un lucru greșit, pentru că cetățenii așteaptă din partea noastră și a Consiliului Uniunii să găsim soluții pentru probleme. Și aici, în acest domeniu, trebuie să ne pronunțăm, să acționăm și să uh, denunțăm acest acord polemic al Consiliului de Ministri, retrimițând statelor membre această problematică. Și în încheiere, domnule președinte, aș relua ce am spus la început. Mi se pare că este uh, normal să situăm această decizie, așa cum spunea domnul Bimon, în contextul său, respectând regulile, uh, dar totuși e lamentabil faptul că încă o dată ne încurcăm cu aceste conflicte de competențe și uităm care sunt problemele reale și ce așteaptă cetățenii de la noi și ce așteaptă victimele masacrelor din fiecare zi în Siria. Mulțumesc! Mulțumesc. Nu vroiam să intervin, dar uh, vreau să mulțumesc și eu uh, domnului Bimon pentru intervenția sa echilibrată. Și pentru a-i răspunde domnului Lambsdorff și atacului său față de Franța și regatul Marii Britanie, pentru că au, um, au atacat practic politica PESA și pot să spun că comentariile dumnealui în legătură cu acțiunea din Libia, realitatea este că nu există un adevărat simbol pentru PESA. Există PESA doar dacă statele membre sunt de acord toate și a, politica de securitate și apărare este de competența națională și Marea Britanie a considerat că opțiunea cea mai bună este să armeze rebelii și este dreptul suveran al guvernului nostru să o facă și aceasta dacă se respectă legea internațională dacă ne gândim la un fel de politică externă uh, federată, asta este o iluzie. Pot să spun că în țara mea foarte mulți doresc să părăsească Uniunea Europeană, deci să mulțumim faptului că noi suntem încă membri și putem participa la aceste operațiuni PESA așa cum sunt ele. Domnule Vilma, am și eu o întrebare suplimentară. Poate că concluzia mea este greșită. E adevărat că Marea Britanie și Franța ar fi riscat ca sancțiunile economice și comerciale să fie ridicate dacă uh, nu s-ar fi acceptat solicitările lor în ceea ce privește armamentul, e de imaginat că și-ar fi asumat acest risc, pentru că asta ar fi fost până la urmă consecința. Domnule președinte, dacă îmi permite să încep cu un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Este într-adevăr riscul care a existat. Pen- și cei care au constatat că nu există o un acord în ceea ce privește embargoul de arme, au ieșit din sală. De aceea, la ora 11, am considerat că va trebui să găsim o soluție și anume un proces prin intermediul căruia să fim în stare să rănoim toate celelalte sancțiuni economice, comerciale, financiare și să lăsăm deoparte embargoul cu privire la arme, dar în acest sens ar trebui să avem unanimitate, încă o dată. Altfel, acest lucru nu ar fi fost posibil. Iată cum au stat lucrurile. Pentru a răspunde doamnei Gomez în ceea ce privește Geneva, eu cred că este problema pe care toată lumea nu a văzut-o până acum. Nu a fost un proces până acum, a fost un grup de acțiune, așa s-a denumit. Și de aceea, în alta reprezentantă și SEAE au susținut procesul de la Geneva, oarecum împotriva voinței uh, tuturor celor parteneri din comunitatea internațională. Trebuie să înțelegeți că ce s-a lansat pe 30 iunie 2012 la Geneva nu a fost doar un fel de compromis pentru a ajunge la un guvern de tranziție, ci solicita unui număr de 10 membri de, al, ai ONU, deci cei 5 plus alte țări precum Irakul, Turcia, Qatar și câteva alte țări, plus Uniunea Europeană, să implementeze acest compromis. Și nu am reușit niciodată să reîntrunim acest grup de contact pentru că unele state au refuzat să participe. Deci trebuie să înțelegeți că după 30 iunie, cei care au participat la această întâlnire nu au fost dispuși să o mai facă încă o dată și să continue acest proces. Și a durat un an de zile și pentru a reveni la ce spunea la ce spunea domnul Salafranca, deci un an și 80.000 de morți pentru a ajunge la concluzia că procesul de la Geneva este cea corectă. Și dacă nu înțelegem acest context, nu înțelegem de ce a existat atâta diviziune în rândul statelor membre, pentru că au fost unele care susțineau procesul la Geneva și altele care credeau că nu este calea cea justă de urmat. Noi trebuie să recunoaștem faptul că acest proces este unul important și să-l susținem și toți cei 27 au căzut de acord să susțină acest proces și sper că o vor face. Asta este, până la urmă, problema principală. Dacă îmi permite să mai adaug ceva vis-a-vis -vis de cele spuse de domnul Lambsdorff cu privire la Libia, Mali și Siria. Eu înțeleg la ce se referă dânsul. Și atunci când discutăm despre PESA, trebuie să ținem cont de acest lucru. Dar vreau să vă atenționez toate cele trei țări, până la urmă, au totuși o situație diferită. Pentru Mali, lucrurile au fost bine pregătite și eram pe cale de a face progrese acolo împreună cu uh, EUT, împreună cu o rezoluție ONU pentru menținerea păcii în Africa. Deci, procesul avansa. Ce s-a schimbat însă este că de faptul că uh, toată lumea a fost surprinsă de reluarea armelor și noile conflicte din Sud. Poate că ar fi trebuit să ținem cont de acest lucru în uh, modul în care ne pregăteam acțiunile, aveți dreptate, dar a spune că nu facem nimic și că statele membre doar refuză să, acțion- să analizeze anumite acțiuni din cadrul PESA, nu e adevărat. În Libia știm ce s-a întâmplat. Unele state au participat, altele nu. Iar în ceea ce privește Siria, nu e doar Uniunea Europeană care nu este în măsură să ia o decizie cu privire la dimensiunea militară, este întreaga comunitate internațională care are îndoieli cu privire la ce trebuie făcut și ezită. Dumneavoastră cu toții ați discutat uh, zona de nesurvolare și așa mai departe. În toate forurile, la ONU, în Statele Unite, în alte părți ale lumii s-au discutat aceste teme, dar nu s-a putut ajunge la o decizie. Pentru că, haideți să fim sinceri, este o dezbatere onorabilă, o decizie foarte dificilă de luat, una foarte complexă și chiar dacă ne uităm la decizia, și dacă ne uităm la decizia de luni seara, putem avea două interpretări. Ceea ce arată că atunci când analizăm și discutăm despre Siria, suntem foarte precauți uh, în afirmațiile noastre, pentru că situația este una foarte complicată, în schimbare permanentă. Îmi cer scuze pentru intervenția mea destul de lungă, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnul secretar general, pentru faptul că Ați mai rămas o jumătate de oră cu noi și am putut continua această discuție care cu siguranță nu a ajuns la un final, însă vă dorim toate cele bune. Dragi colegi, dragi colegi, trecem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Este vorba de votul cu privire la raportul Andrichiene. Sper că mi-am adus cartela de vot. Da. Doamna Andrechine, mai aveți observații vis-a-vis -vis de acest raport? Domnule președinte, nu, putem trece la vot. Mulțumesc foarte mult. Trecem astfel la fapte. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Asta e problema noastră, domnule Lambsdorff. S-a deschis votul. S-a deschis votul, spune domnul președinte. S-a închis votul. Se adoptă cu 33 la 6. Situația părea diferită anterior. decizia uh, domnului Lambsdorff nu are importanță aici. Ajungem la amendamentul 22 pentru 23 pentru împotriva abțineri. Se respinge. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul deci la compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, încă o dată la 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă,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 abțineri, se respinge. Verificăm electronic. 57. S-a închis votul. 28 de voturi pentru, 23 împotrivă, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. 27 la 25 se adoptă. 62 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotriva Abțineri se adoptă și trecem acum la amendamentul oral 2. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 72 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 73 pentru, nu este caduc. 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, la 12 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Egalitate 26 la 26 se respinge. Votul, vocea dumneavoastră, domnule Lambsdorff, iarăși nu are nicio importanță aici. 14 pentru. Ba nu? 13 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 14 pentru. Împotrivă. Verificăm. Da, nici de data asta. Votul domnului Lamstov nu a contat. Se respinge cu 30 de voturi împotriva. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 și 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 4 pentru. Împotriva abține se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum vot electronic pentru întreg uh, proiectul de raport. S-a închis votul. 31 de voturi pentru. Domnule Lamstor, sunteți pentru sau împotrivă? Deci, 32 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, două abțineri, se adoptă. Așadar, felicitări doamnei raportor. Astfel am încheiat voturile și trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Este vorba de raportul domnului Lambsdorff cu privire la Națiunile Unite și Domnule Lambsdorff, aveți cuvântul. Jetzt, jetzt auf einmal habe ich das Wort. A, acum văd că mă, mă luați în considerare. Domnule președinte, vă mulțumesc că, uh, pentru cuvânt. Văd că mai e puțin uh, neliniște. Poate n-ar fi rău să așteptăm până ce și vor fi încheiat uh, colegii discuțiile prin sală. Onorevole Lambdorf, prego, la parola. Domnule Lambdorf, mulțumesc, domnule președinte. Prin câteva cuvinte vreau să vă explic contextul în care am elaborat acest raport. Este vorba de o recomandare la adresa Consiliului cu privire la prioritățile UE în contextul uh, adunării generale a Națiunilor Unite. Este o un efort care a fost uh, desfășurat de toate grupurile politice în consens. Președintele întrerupe. Liniște, vă rog, în sală. Um, Avem uh, un uh, dialog instituționalizat în cursul anurilor cu Serviciul de Acțiune Externă. De asemenea, la adunarea generală participă și o delegație a Parlamentului European. Eu am privilegiul de a fi șeful acestei delegații pe lângă Națiunile Unite. Așadar, este vorba de un proces ciclic ce se repetă anual, dar cu accente diferite de la an la an. În proiectul de rezoluție de recomandare, de fapt, actual, se face referire evident și la acordul uh, ce a fost semnat anul trecut de Națiunile Unite cu privire la exportul de arme și armament. O temă foarte importantă și de actualitate. Important este și rolul pe care UE îl joacă în interiorul uh, ONU. Uh, știți că avem doi membri ai UE care sunt și membri ai Consiliului Permanent, ceea ce complică puțin lucrurile în relația noastră, dar eh, în principal eh, eh, dorim să definim rolul UE în guvernanța globală. Colegul Panțeri are dreptate, trebuie să abordăm această chestiune. În încheiere mai se fac referire în raport și se face referire și la teme generale ce țin de competențele ONU. Ieri am avut o întâlnire în care am reușit uh, să comasăm o, cele 100, 108 9 amenamente și să le comprimăm, uh, să le cristalizăm în 9 uh, amenamente de compromis. Eu cred că compromisurile pot întâlni majoritatea voturilor. Am mai discutat și un amenament special care a fost uh, modificat în cursul anilor și anume uh, este un amendament care vizează uh, trimiterea de misiuni de observare electorală pentru susținerea proceselor de, des, uh, de democratizare. De multe ori, însă, forțele de menținere a păcii sunt iritate de prezența unei misiuni electorale de observare și nu știu exact cum să se raporteze la ele. Tocmai de aceea uh, vrem să mai aprofundăm această chestiune în grupul nostru de lucru. Colegul Muniz a depus amendamentul în cauză, l-am dezbătut deja uh, ieri, dar și situația acestor observatori electorali s-a schimbat în ultimii ani, de aceea este nevoie de o uh, formulare mai exactă, mai bună. Eu sper că însă acest amendament oral pe care îl formulăm în această privință va fi susținut. Ehm, am încercat eh, să pregătesc eh, un text cât se poate de concis, eh, dar și compact din punct de vedere tematic. Există colegi care în în contextul uh, acordului cu privire la uh, armament, uh, la exportul de armament și comerțul cu arme, au adus în discuție problema așa numitului offset, care, sigur, are relevanță pentru temă, dar nu în contextul concret al acestui raport. N-am vrut să includem uh, un, un uh, alinat prea lung, uh, un capitol prea lung care să se ocupe de obiectivele de dezvoltare ale mileniului, pentru că cu siguranță va exista un raport special pentru această temă. Sigur că acest Uh, raport va fi uh, baza discuțiilor noastre în noiembrie cu partenerii noștri la ONU. Avem și o, un element novator de ordin instituțional, anume solicităm uh, Consiliului ca după adunarea generală să ne mai întâlnim o dată pentru a vedea ce priorități vom fi identificate Eh, care sunt eh, dosarele pe care am realizat, eh, pe care am realizat succese, unde mai trebuie să facem mai multe eforturi pentru a, pentru a finaliza cu succes afacerile. Deci, vrem să intensificăm mai mult dialogul între Consiliul, Serviciul de Acțiune Externă și Parlamentul European, astfel încât acesta să fie și eficient. Um, vom discuta uh, așadar și după pauza, uh, după vacanța de vară aceste teme cu colegii noștri, atât în grupul de lucru cât și cu colegii noștri din celelalte instituții. Era acum stau la dispoziția dumneavoastră pentru comentarii. Domnul Preda. Da, mulțumesc mult, domnule președinte. Aș vrea uh, să spun uh, mai întâi de toate că îi sunt recunoscător domnului Lambsdorff pentru colaborarea cu raportorii din umbră. Uh, și, mm, de asemenea, aș vrea să spun că sunt foarte mulțumit de mm, amendamente de compromis uh, convenite ieri și uh, care cred că duc la o reală îmbunătățire a recomandărilor. Textul raportului prezentat de colegul nostru subliniază rolul important pe care Uniunea poate avea la nivelul Națiunilor Unite atunci când vorbește cu o singură voce sunt abordate atât principii generale referitoare la funcționarea instituțională, la principiile de bază, cât și uh, chestiuni de actualitate, precum Siria sau Mali, țări în care uh, e evidentă nevoia de intervenție din partea comunității internaționale. Prin amendamente de compromis uh, convenite ieri, uh, textul a fost actualizat în privința tratatului privind uh, Uh, comerțul uh, cu arme. Țin să subliniez de altfel că în concluziile adoptate ieri, Consiliul Afaceri Externe a autorizat statele membre să semneze tratatul în cadrul ceremoniei uh, din 3 iunie. Din păcate, grupul meu nu va putea sprijini amendamentul 74 al doamnei Gomes, care cere depășirea acestui tratat. Amendamentul depus de colega noastră spune clar că trebuie să trecem peste limitele acestui tratat și nu suntem de acord cu asta. Ehm, regret, pe de altă parte, faptul că raportorul ehm, nu va sprijini amendamentul ehm, pe care l-am depus sub numărul 26, întrucât cred că mai multe cazuri recente au dovedit că atunci când consensul se atinge greu la nivel european sau mai mult la nivel internațional, E bine că anumiți actori care au voința și capacitatea să poată interveni uh, atunci când e necesar să o facă. Mi-ar fi plăcut de asemenea ca raportorul să sprijine amendamentele 11, 37, 93 și 98, ca și amendamentul 88 depus de colegul meu Svensson, care viza listarea antisemitismului printre flagelurile de care trebuie combătute la nivel uh, internațional. N-am înțeles de ce amendamentul 88 uh, nu e susținut, mi se pare că e mai mult decât rațional. În ansamblu însă, sigur, textul este foarte bun și sper ca votul de mâine să nu facă altceva decât să îmbunătățească atât cât se poate în limitele propunerilor pe care le-am făcut uh, noi membrii Comisiei. Mulțumesc! Ms. Muniz, please. Doamna Muniz, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului Graf Lambsdorff încă o dată pentru eforturile făcute, pentru redactarea acestui proiect. Și totuși trebuie să spun că avem totuși un sentiment de frustrare vis-a-vis -vis de Națiunile Unite. E o im atunci când uh, spunem și ne dorim ca Uniunea Europeană să vorbească cu o singură voce, atât uh, la Bruxelles cât și la Națiunile Unite. Trebuie să spun că majoritatea Propunerile noastre au fost uh, luate în calcul, e vorba de coerența Uniunii Europene ca actor internațional, e vorba de susținerea înaltei reprezentante pentru a putea ajunge la o poziție comună a statelor membre în Consiliul de Securitate și pentru formarea acestuia. Este vorba de prevenirea conflictelor, de perspectiva de gen și Fac trimitere în special la conflictul din Siria. Aici ar trebui să avem în vedere și posibilitatea de a milita mai mult în ceea ce privește protecția drepturilor omului. Apoi, în ceea ce privește situația din Mali, există propuneri pentru misiuni de menținere a păcii, pe ansamblu, trebuie să spun că compromisele au ținut, compromisurile au ținut cont de propunerea noastră, dar mai există și anumite lucruri unde ne diferențiem față de poziția ALDE și PP. Este vorba de amendamentul 74 cu privire la acordul în ceea ce privește livrele de arme. Lupta împotriva lipsei de transparență în ceea ce privește comerțul cu arme, noi nu înțelegem cum anume poziția Parlamentului ar putea fi împotriva a mai multă transparență în ceea ce privește armele. Iar apoi în ceea ce privește amendamentul 96. E vorba acolo de violență împotriva celor care apără drepturile omului, ca activiști pentru drepturile homosexualilor. Grupurile religioase sunt amintite la aliniatul 1, dar cred că ar trebui să nu avem o abordare ideologică și să apărăm drepturile omului per ansamblu. Și ajung la final. Prioritară ar trebui să fie renunțarea la pedepsa cu moartea la nivel mondial. Nu înțeleg de ce aici apare cu uh, minus în lista de vot. Și un ultim punct. Anul trecut s-a tras atenția asupra faptului că între G20, ONU și instituțiile financiare internaționale este nevoie de un acord. Nu s-au făcut până în momentul de față progrese în această privință și mă miră faptul că în acest an raportorul este împotrivă și termenul de refugiați uh, din cauza schimbărilor climatice. Schimbările climatice sunt o o temă importantă și în cadrul conferinței părților 22. Amendamentele 97 și 99 vă solicit să le susțineți, sunt amendamente grupului nostru politic și tri, fac trimitere la Convenția ONU din 2003 împotriva corupției. Eu cred că este o temă de actualitate uh, și în zilele noastre în Mulțumesc! Poate că dumneavoastră aveți o numerotare diferită a amendamentelor, pentru că nu corespund cu ale mele. Și 76 pare să fie diferit la dumneavoastră. Pentru că o serie întreagă de chestiuni pe care le-ați menționat, cu siguranță nu vor fi problematice pentru noi în a le accepta. Ultimul vorbitor, domnul Watson, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-l felicit pe colegul meu uh, Lambsdorff pentru eforturile pentru redactarea acestui raport și cred că suntem foarte norocoși să avem de-a face cu cineva care a urmărit cu maximă asiduitate pe parcursul mandatului său relațiile dintre UE și ONU. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș dori să atrag atenția colegilor asupra unui amendament pe care l-am înaintat cu susținere uh, multipartinică. Am solicitat să se ia în considerare crearea unei adunări parlamentare pentru om. Sigur, este un amendament uh, cu o formulare foarte conservatoare. Încercăm să obținem o susținere cât mai largă. Nu venim cu o propunere o schimbare imediată, ci doar să se aibă în vedere această idee a unei adunări parlamentare ca parte a procesului de reformă a unui organism care a rămas doar în mâinile serviciilor diplomatice și care a avut de suferit de pe urma abordărilor naționale care au fost uh, promovate în foarte multe cazuri. Cei dintre noi care știu și au avut mai multe mandate aici, știu foarte bine care poate fi contribuția parlamentară pentru dezvoltarea unei entități politice. Parlamentele sunt uh, diferite de alte tipuri de organisme, în modul în care reunesc persoane a căror interese nu sunt pur și simplu de a reprezenta locul unde au fost aleși, ci care sunt interesați să promoveze și interesele comune ale organizației și de aceea sper că vom beneficia de o susținere transpartinică pentru acest amendament. Nu mă aștept ca toată lumea să facă acest lucru. Sunt convins că naționaliști precum domnul Teneng nu vor vrea nici de cum acest uh, lucru și ne vor critica, dar sper că ceilalți se poată susține acest amendament. Domnule Tenec, spre deosebire de ce credeți dumneavoastră, domnule Graham, eu am o poziție echilibrată și am ridicat în discuție această chestiune în fața președintelui ONU. Uh, și răspunsul dânsului a fost că, în primul rând, e nevoie de foarte multe resurse, cine ar plăti așa ceva pentru a duce parlamentar la New York și înapoi, în periodic, și apoi peste 50 la sută din uh, membrii ONU nu sunt democrații parlamentare. Și ar fi o recunoaștere dificilă. Și apoi, cred că trebuie să ne gândim ce ne dorim, de fapt, pentru că mulți parlamentari probabil și-ar apăra cu mai multă determinare interesele proprii naționale decât o fac poate ministrilor de externe. Dar mie îmi place să fiu parlamentar și de aceea, în mod bizar, și vă surprinde poate acest lucru, susțin inițiativa dumneavoastră. Domnul Dartmouth, trebuie să vă spun că în acest context patriotismul meu și vă rog să rețineți patriotismul și nu naționalismul se oglindește în angajamentul pe care Regatul Unit îl are și angajamentul ca scaunul Regatului Unit în Consiliul de Securitate să fie ceva permanent. Și sper că democrat Liberali, cel puțin atunci când vor fi alegerile, vor uh, spune cu adevărat care este părerea lor în ceea ce privește acest uh, de calitate de membru a Regatului Unit în ceea ce privește Consiliul de Securitate. Vă rog. Da, nu pot să pun nici uh, pentru o clipă sub semnul întrebării uh, patriotismul domnului Lambsdorff, dar, într-adevăr, ceea ce am încercat în acest raport era să reiterăm susținerea noastră pentru o poziție comună a Uniunii Europene în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Uh, și este interesant că acest concept de sacrosant este utilizat de un reprezentant al uneia dintre țările cele mai uh, liberal-democratice din uh, din uh, lumea întreagă și unde libertatea este îndreptățită de mult timp. Dar oricum trebuie să ajungem la un consens, să avem o majoritate aici între noi pentru a susține o reformă globală a Consiliului de Securitate, care, bineînțeles, nu va fi prea rapidă și nici nu va merge prea departe în zilele noastre, pentru că entuziasmul uh, de reformă în rândul uh, celor cinci membri permanenți este destul de limitat, ca să spun așa, fiind optimist. Marian a fost de acord să se uite la câteva chestiuni importante și e clar că unele dintre ele va trebui să le reanalizăm, ținând cont de uh, numerotarea lor, pentru că există oarecare confuzie și în traducerea cel puțin pe care am avut-o eu, nu corespundeau foarte bine cu ce ai spus tu. În ceea ce privește adunarea parlamentară, este o dezbatere pe care o avem în fiecare an și nu este vorba aici de o chestiune a unui partid politic. Ar trebui să vedem care sunt implicațiile practice, să le analizăm cu mare atenție și care sunt implicațiile din punct de vedere conceptual. Există state membre care sunt în Națiunile Unite și conform cartei, ele sunt uh, membri ai Națiunilor Unite și trimit delegații acolo. Dar nimic în această carte nu previne statelor membre să includă parlamentari în aceste delegații. Și unele țări fac acest lucru. De exemplu, ministrul de afaceri externe sau alte persoane care sunt incluse în delegația trimisă la adunarea generală. E un lucru posibil, fiecare stat membru poate să o facă și nu e o problemă. În al doilea rând, cu Uniunea Interparlamentară, la nivel global, avem deja un organism care pune la oaltă interesele parlamentarilor și care ține cont de Națiunile Unite, care are observatori și cred că um, adunarea uh, parlamentară uh, n-a reușit să dubleze aceste eforturi. În al treilea rând, dacă am avea o adunare parlamentară care, în conformitate cu cart ta ar permite observatori, chiar de la distanță, sau ar fi un organ uh, subsidiar al adunării parlamentare, ceea ce însemna asta pentru parlamentari, din punct de vedere legal, să aibă un statut redus față de diplomații trimiși de statele membre la adunarea parlamentară. Este un lucru pe care trebuie să-l analizați atunci când vă veți decide până la urmă asupra votului. Problema resurselor a fost deja menționată. Este o chestiune pe care n-am discutat-o în mod normal, dar principala chestiune aici este că o mare majoritate a membrilor Națiunilor Unite nu sunt țări democratice. Și dacă până la urmă noi, Parlamentul European, ne vom regăsi în situația, pentru că este vorba aici de uh, o integrare regională, dar colegii noștri na- naționali se vor afla acolo alături de colegi uh, care uh, n-au fost ales, aleși în mod democratic din Corea de Nord, din China, de asemenea din Cuba, care vor pretinde cu toții că, în calitate de parlamentari, au dreptul de a fi acolo la Națiunile Unite. Și iată de ce, până în ziua de astăzi, nu sunt absolut convins că ar trebui să avem o adunare parlamentară. E adevărat că amendamentul 104 este foarte conservator, dar acolo se spune în mod clar că dorim să avem o adunare parlamentare. Eu voi pune minus pe lista de vot, așa cum am făcut-o și în anii precedenți. Bineînțeles, până la urmă, fiecare coleg va decide care este părerea sa, dar eu unul cred că întărirea adunării parlamentare și îmbunătățirea cooperării cadrului de cooperare, pentru aceasta este uh, soluția cea mai bună a statutului nostru la Națiunilor Unite. Aștept uh, să cooperăm în continuare cu celelalte grupuri pe această chestiune și la grupul de lucru din comisia noastră. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Uh, acest punct ar trebui să-l terminăm până la 11 și jumătate, când uh, primul ministru al Serbiei ni se va alătura pentru dezbatere. Așa că acum uh, vom avea o prezentare a domnului Galer în legătură cu misiunea de observare a alegerilor din Pakistan uh, de pe 7-14 mai și, de asemenea, din partea domnului Howitt, care a condus delegația Parlamentului la aceleași alegeri. Alegeri care au avut loc pe 11 mai și care au reprezentat un eveniment istoric, pentru că pentru prima oară din 1947 încoace, un guvern civil a transferat puterea unui alt guvern civil. Aceste alegeri au fost considerate de către mulți ca fiind uh, libere și corecte. 60% um, dintre cetățeni s-au prezentat la vot, ceea ce reprezintă un maxim istoric din anii 70 încoace și vom da cuvântul imediat uh, domnului Galer și domnului Howitt uh, pentru raport. Vă rog. Vă mulțumesc, uh, stimați colegi. Vă voi prezenta mai întâi câteva fapte și câteva cifre și după ce am terminat această scurtă prezentare, voi trece la limba engleză. Misiunea a fost Uh, a sosit în trei apirile uh, la Islamabad și va reveni uh, în 4 iunie, deci săptămâna viitoare, urmând ca în a doua săptămână a lunii iulie să fie adoptată să fie prezentat raportul final cu recomandări pentru viitor. Am avut 52 de observatori pe termen lung în 26 de echipe și am avut 46 de observatori pe termen scurt prin diplomații pe care am avut la fața locului, în plus reprezentanța UE și Parlamentul European au crescut numărul acestora în total până la 140. Am am fost cam puțin de data asta, dar eh, să știți că nimeni n-a pățit nimic, nici măcar observatorii care au fost detașați pe perioadă îndelungată. Ultimele cifre disponibile ne arată că ...46,2 milioane de electori s-au prezentat la vot, care a reprezentat doar 55% din eh, electorat Asta a raportat la 44% acum 5 ani, când au fost 35,2 milioane de electori. Deci uh, este totuși un progres mare. Uh, participarea la vot a fost diferită, a fost la Islamabad 42%, în Punjab 60%, uh, la Karachi 54%, în regiunea KBK, 45% în Belucistan, 43% și în uh, zonele uh, tribale uh, administrate federal a fost o participare de 36%. Din păcate, în ziua alegerilor am constatat acte de violență care s-au au culminat în decesul a 64 de persoane. Însă nu a existat nicio legătură cu actul electoral în sine. Rezultatele acum. Se mai număr și se renumără voturile în anumite circumscripții electorale. În unele circumscripții electorale au fost organizate uh, uh, noi scrutinuri electorale pentru că unii candidați dintr-o circumscripție fusese ales eh, și au câștigaseră și în alte eh, circumscripții. Deci mai sunt câteva circumscripții electorale care eh, organizează alegeri într-un scursin suplimentar. Partidul lui domnului Sharif au, a câștigat 154 de locuri din cele 272. Marele perdant este Partidul Popular Pakistanez cu doar 31 de mandate. Imran Khan, un fost jucător de cricket, a câștigat 28 de mandate de la zero ultima dată, iar unul din partidele tradiționale puternice de la Caracea a câștigat 18 uh, locuri, iar uh, un partid islamist 10 uh, mandate. Mai există și un alt partid care a primit sub 10 mandate. Un partid wahabit a câștigat însă doar un singur mandat. Ce se va întâmpla acum? În 20 uh, iunie se încheie scrutinurile suplimentare. Uh, acestea vor decide alocarea a încă șapte mandate și ședința constitutivă a Parlamentului va avea loc pe 1 iunie, iar până la 3 iunie se va, uh, este preconizat să, se alea, să fie ales și Uh, prim-ministru, care se pare că va fi din nou Marwaz Sharif. Și acum trec uh, la limba engleză, pentru că vreau să vă prezint uh, observațiile observatorilor noștri Considerăm că în ciuda unor violențe uh, și a unor deficiențe procedurale, uh, alegerile de data aceasta au fost uh, mai bune decât data trecută, că există un angajament pe calea democratizării a autorităților, că Uh, există o mare participare la vot în ciuda unor uh, prezențe militante uh, în diferite țări, în diferite părți ale țării, în Karachi, în Belucistan și așa mai departe, în Punjab, cea mai mare provincie, n-a fost niciun fel de act de violență consemnat. Un element uh, Uh, important. Uh, Talebanii uh, pakistanezi au reclamat neconformitatea cu islamul a procesului electoral în sine și au instigat la neparticipare la vot, dar populația nu a susținut această abordare și s-a prezentat la vot totuși. Ba chiar mai mult, Uh, toate amenințările la adresa uh, partidelor, uh, Partidul Popular și alte două partide din Caraj au fost de origine seculară. Deci, talibanii au țintit asupra, au țintit adunările acestor partide seculare ceea ce înseamnă că aceste organisme nu și-au putut desfășura așa cum planificaseră toate manifestările electorale. Gradul de democratizare a dus și la o creștere a competitivității din 2008 coace, mult mai mulți candidați în cursa electorală și mult mai mulți participanți. Uh, observatorii pe termen lung au uh, urmărit uh, toate procesele de pregătire a scrutinelor și ceea ce este interesant că partidele care ultima dată boicătaseră alegerile în Belucistan, naționaliștii paștuni, au participat de data aceasta. Ceea ce înseamnă înseamnă că uh, uh, aceștia s-au expus uh, riscului de a fi atacați de separatiști, nu islamiștii, separatiștii din Belucistan. Au fost înregistrat număr crescut de femei, de două ori mai multe decât la ultimul scrutin. De asemenea, de două ori mai multe femei s-au prezentat și-au prezentat candidatura politică. Trebuie să știți că în Pakistan, în mod normal, femeile și bărbații uh, votează în, uh, în locuri separate, fie în aceeași locație, dar în cabine uh, și săli diferite, fie în locații diferite, în birou de vot diferite. Doar 3,4 din uh, uh, candidați au fost uh, aleși în mod direct. Cu toate că cu toate că sunt uh, înregistrați 96 de milioane de uh, electori, uh, sunt uh, cu 11 milioane mai puțin decât uh, bărbații. 16 din locurile din Parlament sunt rezervate uh, pentru femei, 10%, 10 mandate pentru non-musulmani. Um, 72 uh, uh, din mandate încă sunt contestate. Ele vor fi alocate partidelor cu listele Eh, lor. Același lucru este valabil și pentru cele 10 uh, uh, mandate rezervate nemusulmanilor. Pakistanul a eh, ratificat eh, Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile Uh, omului și uh, noi putem să ne prevalăm ca uh, observator electoral de articolul 25 care prevede dreptul, de a candida, dreptul omului de a candida la funcții publice. Eh, am fost observator eh, electoral eh, și în 2008. Pe atunci, articolele 62 și 63 ale Constituției pakistaneze se aplicau ca criterii obiective pentru condiționarea candidaturii și iar cea, cealaltă condiționalitate era să fii musulman aceste condiții s-au uh, uh, aceste condiții s-au uh, schimbat. Sigur că aici și de data asta s-a făcut o verificare a compatibilității cu statutul de candidat a și persoanelor care s-au prezentat. Um, au fost examinate îndeplinirea condițiilor pentru aceste candidaturi. Între timp au fost amendată uh, Constituția, există o supraveghere parlamentară a constituirii Comisiei Electorale Centrale pakistaneze, ceea ce uh, înseamnă că pe vremuri și ultima dată uh, șeful Comisiei Electorale Centrale a fost numit de președinte. A fost o măsură unilaterală de data aceasta, uh, urmarea unei recomandări pe care am făcut-o, a fost uh, instituită o comisie parlamentară care a numit în unanimitate uh, șeful instituției electorale centrale. Este un element esențial care arată că există un proces uh, politic care dorește să treacă Comisia Electorală Centrală dincolo de un partizanat politic. Uh, deci există, există o legitimitate crescută a, a uh, comisarului care conduce această agenție, autoritate electorală centrală datorită uh, datorită alegerii în unanimitate de către o al parlamentară. Înțeleg că trebuie să termin, domnule președinte. Uh, au fost și alte îmbunătățiri. Uh, sigur, uh, nu am fost mulțumiți 100%, dar există o mult mai mare transparență în procesul de votare față de anul trecut. Presa, în principiu, a fost liberă să raporteze uh, evenimentele uh, respective, chiar dacă nu au fost uh, prezentate în mod egal uh, rezultatele și activitățile electorale ale diferitelor partide. Da? Deci, cea mai mare acoperire în mass media a revenit unui partid de opoziție și după aceea au urmat Imran Khan și tot restul uh, Uh, candidaților. Deci n-a fost uh, neapărat un, o, un teren uh, de fair play peisajul mass media, dar oricum a existat posibilitatea ca același eveniment să fie reflectat în presă de mai multe organe mass media. Și o ultimă observație. Comunitatea Ahmadi este în continuare discriminată Uh, pentru că, contrar altor uh, minorități, uh, nu, în continuare nu se pot înscrie pe liste separate, liste electorale separate. Din păcate, aceasta este o situație care nu s-a rezolvat de la data trecută încoace. Mă opresc însă aici, domnule președinte, și vă stau la dispoziție pentru alte detalii dacă doriți. Your opinion. Domnule Howitt, avizul dumneavoastră acum. Intervenție fără microfon.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 Democrația este foarte bine organizată în Europa și tocmai de aceea ne putem permite să facem astfel de lucruri. Aș începe felicitându-l pe domnul Galler, pe colegul meu bun, ca de fiecare dată s-a purtat foarte bine și a fost observator principal încă din 2008 și a văzut care sunt îmbunătățirile care s-au înregistrat acolo și Uh, ca și alți uh, colegi au fost prezenți acolo, așa că vreau să le mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc domnului Pene, domnului Sala și celorlalți colegi care au participat alături de mine. Vă spuneam că există acest transfer de putere și e important să recunoaștem că în, uh, a avut loc un discurs al domnului Pagiarani care a spus că Um, dacă n-ar fi fost încrederea cetățenilor în aceste alegeri libere, ele nu s-ar fi putut organiza și că democrația este încă fragilă, dar că procesul de alegeri a fost un pas clar înainte pentru a face fața dificultăților. În ceea ce privește violența, am avut o dezbatere în legătură cu cum am putea uh, arăta care este uh, violența în zonă pentru a fi recunoscută. Atât uh, Pakistanul și cât și talibanii au recunoscut um, impactul asupra rezultatelor în acele regiuni, un lucru pe care nu-l putem neglija și a existat o întâlnire importantă cu unul dintre liderii uh, unui partid de acolo și aceasta a descris uh, situații destul de violente și sângeroase în care au fost uh, implicați uh, colegi din partidul său și este important să recunoaștem acest lucru. Dar în ciuda acestui lucru, pakistanezii au votat în mod clar împotriva violenței. Domnul Garen a dat și cifre importante și în special în regiuni unde atacurile au fost, uh, um, au fost uh, realizate și unde oamenii n-au cedat violențelor. Și Parlamentul European trebuie să recunoască aceste violențe, dar dacă le recunoaștem doar în fața mass-mediei noastre, nu este de ajuns. Atunci când mă aflam la Punjab, se vorbea despre alegeri foarte bune, cetățenii erau entuziaști și relația cu activiștii de partid era una foarte bună, foarte prietenoasă din câte am văzut eu și este prima oară în 11 ani de alegeri când am văzut că nu au existat probleme cu urnele de alegeri și a fost nevoie de dezbateri timp de trei ore pentru a număra voturile, dar până la urmă totul s-a rezolvat foarte bine și voturile uh, n-au fost falsificate iar Comisia Electorală a, a ordonat uh, renumărarea voturilor în Sud, ceea ce este un semn foarte bun. Pentru mine, democrația se poate vedea în felul cum se realizează alegerile la nivel local și am ascultat la discuții referitoare la reinstaurarea guvernului local în această țară unde ar trebui să susținem aceste aspecte ale democrației. Și pentru că nu avem timp la dispoziție, aș vrea să fac două comentarii finale. În legătură cu consecințele globale ale acestor alegeri, e clar că stabilitatea acestei țări este crucială pentru noi toți din motive foarte clare de securitate, pentru că este o țară importantă, strategică în regiune și în lumea întreagă. Și, uh, contrar așteptărilor, se pare că a fost aleasă o, stabilitate, o majoritate destul de stabilă N-am văzut niciodată un sistem în care prin telefoanele mobile poți să afli unde trebuie să te duci să votezi. Este un sistem foarte eficient și 14 milioane de persoane au putut să utilizeze acest sistem pentru a afla unde trebuie să se ducă la vot. E un lucru bun pe care ar trebui să-l notăm, nu doar pentru Pakistan, ci în general pentru alte țări. și au existat uh, uh, și manifestații în Islamabad care au susținut un lider care se afla în spital de mai multe zile și uh, manifestații pe care nu le mai văzut niciodată în astfel de campanii uh, de alegeri. Uh, știm că Pakistanul uh, s-a prezentat pentru sistemul GSP Plus acesta este un semn bun pentru ei dacă se respectă codul de conduită la alegeri. Nu pot să fac alte comentarii la ora actuală, dar pot să vă transmit acest mesaj și o spun cu toată încrederea către colegii comisiei noastre. A fost un adevărat privilegiu pentru mine să um, particip la misiunea de observare a alegerilor și a fost uh, un proces mult mai pozitiv decât mulți din afară ar fi putut să se aștepte. Și e bine că ni s-a permis misiunii Parlamentului European să jucăm un rol atât de important. Mulțumesc, domnule Howitt. Domnul Tenoc are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să-mi aduc omagiul meu domnului Galler, care a făcut acest lucru pentru a doua oară și să recunosc cuvintele de admirație ale demnului Howitt. Într-adevăr, este o misiune foarte importantă și, bineînțeles, era o misiune cu riscuri, ținând cont de amenințările uh, talibanilor. Dar uh, dânsul a crezut în um, democrație și în puterea de schimbare prin alegeri și cred că nivelul de securitate a fost destul de suficient pentru a putea a realiza aceste alegeri. Iată un transfer al puterii pentru prima oară făcut în mod democratic și aceasta spune multe pentru pacea și securitatea și democrația în regiune. Bănuiesc că acum că totul s-a terminat, se poate răspunde și la o întrebare de natură politică în legătură cu noul guvern al Pakistanului, o chestiune care ne interesează pe noi toți. Se spune că noul uh, prim-ministru Oar Sherif uh, ar fi învățat din uh, experiența trecutului când a fost respins de puterea militară și când fusese candidat față de Musharraf. Eu sunt un puternic prieten al Indiei și am auzit declarații interesante în legătură de apropierea dintre Pakistan și India în legătură cu conflictul din Kashmir și de asemenea pentru a rezolva alte tensiuni care există între cele două țări. De asemenea, s-a vorbit și despre uh, o discuție cu talibanii din, uh, din Pakistan și nu știu dacă este vorba doar de retorică în cadrul campaniei uh, pentru alegeri sau de o dorință adevărată de a relua dialogul cu talibanii care sunt mai rezonabili Am primit și e mail din partea diasporei uh, britanice din Pakistan și se pare că există toleranță față de paștuni și uh, față de alte minorități. Sperăm că acest lucru, într-adevăr, să se realizeze în cadrul guvernului său. Mulțumesc, domnule Tanăc, și acum raportorul are cuvântul pentru două minute pentru a da răspunsurile de rigoare. Da, Aș vrea să fac un comentariu final în cadrul mandatului meu, după raportul final și după recomandările pe care le-am făcut. Uniunea Europeană are un program de monitorizare pentru a se implica și mai mult cu noul guvern, cu noul parlament și cu Comisia de Observare a Alegerilor pentru a lucra pe marginea implementării acestui program. Cred că este un semn bun pentru a continua cooperarea pe care am avut-o în ultimii cinci ani. Există voință politică și cred că ar trebui să profităm de acest lucru și să avem și noi o contribuție bună pentru stabilizarea acestei țări. Referitor la celelalte puncte care au fost menționate, era clar cine va fi primul uh, ministru, l-am și invitat aici uh, pentru inaugurarea sa, nu știu însă dacă va veni sau nu, dar am primit uh, semnale bune în legătură cu situația din Afganistan, pentru că el a spus că va susține Statele Unite și Alianța Internațională, în cazul în care Alianța Internațională se va retrage. Sper ca în felul acesta să ne ajute să ne retragem din Afganistan și pe noi. Referitor la minorități, da, am înțeles că am două minute la dispoziție. Cred că vom vedea cum se va rezolva totul. Mulțumesc. Domnul Howitt, vă rog. Văd că nu avem timp la dispoziție. N-am înțeles prea bine ce a spus domnul Tanoc în legătură cu minoritățile religioase, dar înaintea alegerilor în fața mass media britanice și pakistaneze, dânsul a fost foarte criticat și se părea că această apropiere cu față de India era una foarte ciudată pentru cei de acolo. Se spunea de asemenea că uh, paștunii erau înainte văzuți ca niște criminali și că existau îngrijorări în legătură cu uh, violențele și organizarea acestora, lucruri care fuseseră condamnate după aceea și că ar trebui să ținem cont de acest lucru, că există uh, o legătură din ce în ce mai mare între Uh, talibanii din uh, Afganistan și cei din Pakistan și că ar trebui să se vorbească cu talibanii pentru a vedea dacă ei ar putea participa la soluția politică. Și cred că există un semn din partea guvernului pakistanez în acest sens. Președintele intervine, îmi pare rău că trebuie să vă întrerup, dar nu mai avem timp la dispoziție. mă voi ridica pentru a-l primi pe primul ministru. Dear colleagues, ladies and gentlemen, Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă propun să deschidem și punctul 9 de pe ordinea noastră de zi. Îmi face deosebită plăcere să-l salut uh, împreună cu colegul meu Eduard Cucan pe domnul Ivica Dacic, prim-ministrul Serbiei, Domnule prim-ministru, de la ultima noastră dezbatere din ianuarie cu vicepremierul Serbiei, am asistat la o evoluție remarcabilă în încheierea acordului cu Kosovo. Vă felicit pentru angajamentul noastră personal. Acum este nevoie de o implementare imediată de asemenea, salutăm și eforturile guvernului dumneavoastră pentru a asigura locul Serbiei în UE. În ultimele luni am asistat și la măsuri pentru combaterea corupției, este important acest lucru pentru urmărirea statului de drept, lupta împotriva corupției și a crimei organizate, respectarea drepturilor omului și a drepturilor fundamentale reprezintă baza pentru societatea societate democratică. Așteptăm cu interes summitul din iunie și avem încredere că rezultatele și progresele uh, obținute de Serbia vor fi primite pozitiv. Cred că această poziție pe care ați asumat-o acum și realizările dumneavoastră ne aduce pe toți pe calea cea bună. Știm cu toții cât de dificil este pentru că au fost uh, momente uh, cu emotivitate mare, cu uh, <clears throat> o greutate politică, istorică și ne bucurăm că s-a reușit acum acest acord și cu toții suntem interesați să ascultăm uh, explicațiile dumneavoastră în această privință. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte Broc, doamnelor și domnilor, stimați uh, parlamentari. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a vă prezenta această chestiune în cadrul Comisiei AFE din Parlamentul European. Permiteți-mi, pentru început, să-mi exprim satisfacție cu privire la recenta rezoluție adoptată de Parlamentul European cu privire la integrarea Serbiei din 18 aprilie, în care se prezintă situația actuală din în ceea ce privește integrarea europeană a Serbiei, lucru care a dat un nou avânt guvernului uh, sârb pentru a-și continua calea spre Europa. În trecut, Serbia a făcut pași importanți pentru a-și asigura viitorul european. Recomandarea Consiliului Europei din decembrie anul trecut a fost luată uh, în serios dezbaterea pentru începerea negocierilor uh, reprezintă ceva important pentru noi. Doamnelor și domnilor, Serbia a avut un dialog cu Priștina la nivel politic înalt, cu medierea înaltei reprezentante pentru politică externă și politică de securitate, doamna Catherine Ashton, și s-a avut bună voință pentru a identifica soluții de lungă durată în interesul ambelor părți. S-au făcut multe eforturi și pe 19 aprilie s-a putut ajunge la un acord cu Priștina pentru rezervarea poziției sârbilor din Kosovo. A fost un pas istoric înainte pentru rezolvarea problemelor din acel teritoriu, pentru sârbi. Totuși, Sârbia nu recunoaște independența uh, Kosovo, dar este la curent cu realitățile de la fața locului și dorește să găsească o soluție pentru uh, viața cotidiană a sârbilor și albanezilor. Astfel s-a căzut de acord ca să se creeze și municipalități sârbe în Metohia, în conformitate cu reglementările internaționale în ceea ce privește minoritățile internaționale, Carta cu privire la drepturile minorităților, și de asemenea autoguvernarea locală. Instituțiile sârbe din Kosovo și Metohia vor fi supravegheate de Priștina, dar cu uh, drepturi și obligații clar definite în ceea ce privește autonomia, atât în ceea ce privește crearea, cât și finanțarea Trebuie să subliniez că acest lucru nu înseamnă crearea unei republici sârbsca, pentru că au fost multe dileme în această privință. Cred că acest acord este de importanță crucială în, pentru o nouă etapă între relațiile dintre Kosovar și uh, sârbi și va constitui baza pentru colaborarea între comunități și va putea duce la o dezvoltare economică mai rapidă. Pasul următor pentru obținerea uh, undei verde pe, vers pentru începerea negocierilor o reprezintă implementarea acestui acord cu Priștina. Este în interesul nostru să implementăm tot ceea ce s-a convenit cu Priștina și nu există uh, loc de întoarcere și de tergiversare. În ultimele zile, Sârbia a adoptat planul de implementare și permiteți-mi să vă asigur că guvernul sârb va face tot ce stă în putință pentru a-l implementa pe deplin și astfel să îndepărtăm ultimul obstacol în calea luării deciziei de către summitul european. Domnilor și domnilor, permiteți-mi să mă refer la reformele care s-au făcut în Sârbia. Guvernul este implicat în adoptarea reformei în domeniul justiției, o, care presupune o serie de reforme legislative împreună cu crearea unei academii și principalul obiectiv este de a promova un, o justiție transparentă care să uh, se bazează pe statul de drept. Activitatea guvernului de până acum în lupta împotriva corupției poate fi considerată foarte de succes până acum. Așa cum s-a recunoscut și în raportul Comisiei Europene și a Parlamentului European. Adoptarea noi strategii și planul de acțiune pentru combaterea corupției sunt pe cale de a fi adoptate și principalele uh, principii ale noi strategii sunt toleranță zero la corupție. Strategia prevede mecanismul de cooperare între autorități, precum și între uh, poliție și procuratură. Permiteți-mi să subliniez în special faptul că pe lângă faptul că la finele anului trecut ne-a modificat legea, în acest an planificăm să facem niște amendamente mai detaliate la codul penal care să ducă la un cadru de combatere a corupției mai bun. De asemenea, vrem să lucrăm în strategia antidiscriminare. Strategia va trata în mod amplu problema discriminării și va ținti îmbunătățirea situației grupurilor vulnerabile din punct de vedere social. S-au făcut făcut pași și pentru a reduce numărul falșilor solicitanți de azil și de a <clears throat> continua lupta împotriva crimei organizate. La finele anului trecut, numărul solicitanților de azil a scăzut și, așa cum spuneți și Germania, numărul a scăzut Noi facem tot ce stă în putința noastră pentru a rezolva această problemă, trebuie însă să spunem că renunțarea la regimul vizelor uh, a, fost, a avut consecințe de anvergură. În ceea ce privește lupta împotriva discriminării, ne vom concentra asupra acelor grupuri uh, vulnerabile din punct de vedere social care sunt adesea expuse discriminării. Trebuie să subliniez că va fi primul document de stat care va uh, se va ocupa de problemele persoanelor LGBT și va propune măsuri uh, de anvergură pentru îmbunătățirea uh, situației acestora și eliminarea discriminării. În ceea ce privește problema minorităților în Serbia, s-au făcut de asemenea progrese în ultimul timp, în special în ceea ce privește comunicarea cu Consiliul Minorităților Naționale. sau remedia problemei în ceea ce privește finanțarea și sau făcut s-au luat inițiative pentru reactivarea acestui Consiliu al Minorităților. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să mă refer la cele mai importante chestiuni și anume situația economică și sectorul economic. După cum știți, problemele datorate crizei europene din UE și din lume au avut consecințe grave și asupra Serbiei. Șomajul este problema cea mai importantă, care depășește acum 25%. Salariile și pensiile sunt foarte scăzute. Scăderea nivelului de trai a cetățenilor e, se observă, chiar dacă există și indicatori încurajatori în sensul depășirii crizei de către Serbia, aceste lucruri nu se resimt la nivelul populației. Uh, sunt convinsă că începerea negocierilor cu UE va reprezenta un semnal bun pentru investiții în uh, Serbia, unde există un climat bun și avantajele competitive există. Forță de muncă bine educată, <clears throat> un sistem de uh, acorduri de liber schimb, de asemenea există cu multe state non-UE. Cooperarea cu între Parlamentul European și adunarea noastră națională este de asemenea un aspect de remarcat. Delegația Parlamentului European uh, pentru relațiile cu țările din uh, Europa de Sud-Est uh, este de asemenea un dialog de remarcat. Să sperăm că aceste relații se vor, uh, vor deveni și mai strânse și bă, susținerea dumneavoastră pentru integrarea noastră europeană este extrem de importantă. Doamnelor și domnilor, în concluzie, permiteți-mi să mă refer la o temă care este la fel de importantă ca și dezvoltarea economică a Sârbiei. Este vorba de politica de extindere a Uniunii Europene. Ca prim-ministru a țării care are schimburi comerciale cu aproape cu toate statele UE în proporție de două treimi, trebuie să spun că nu ar trebui să existe o tergiversare a aderării. Politica de ex după aderarea Croației. Politica de extindere a Europei s-a dovedit una de succes pentru întreaga istorie a Uniunii Europene și relațiile dintre statele europene s-au îmbunătățit considerabil. Este până la urmă logica acestui proces de pace pentru Europa. Sârbia nu solicită noi reguli și să se aplice ceea ce s-a aplicat până acum pentru îndeplinirea criteriilor de aderare. Cred că procesul integrării europene în Serbiei este de importanță crucială pentru integrarea întregii regiuni și că Uniunea Europeană va recunoaște eforturile făcute de Serbia, astfel încât întreaga regiune să se apropie de Uniunea Europeană și ca în final să fim primiți ca membri cu drepturi de pline. Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru uh, susținerea acordată de mulți dintre uh, membrii Parlamentului European și pentru faptul că ne-ați ales capitală culturală orașul Belgrad în 2020. Este important și datorită diferitelor influențe culturale de care a beneficit, beneficia Serbia în trecut. Au fost o țară unde s-au născut mai mulți împărați romani în cursul uh, sau în vremea Imperiului Roman, printre altele și împăratul Constantin, care a adoptat dictul de la Milan, prin care s-a oficializat uh, religia creștină. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Știți că Serbia a pierdut foarte mult timp. PIB-ul Serbia este 67% din ce a fost în 89. Astăzi, Serbia nu poate face pași mici înainte. Avem nevoie de o, un salt înainte. Asta pentru că oamenii din Serbia își doresc acest lucru și o viață dificilă în momentul de față. Dar toate drumurile lungi trebuie să înceapă cu un mic prim pas. Cred că l-am făcut și aș dori să vă asigur că vom avea o abordare responsabilă în implementarea tuturor chestiunilor agreate în dialogul cu Priștina și în întreprinderea reformelor. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very uh, much. The floor has, uh... Mulțumim acum are cuvântul domnul Cucan. Thank you very much, Mr. Chairman, for giving me... Vă mulțumesc, domnule președinte. Și un călduros bun venit, domnul prim-ministru Dacic. E bine să vă avem în mijlocul nostru în Parlamentul European și în această comisie. Cunoscând uh, țara dumneavoastră și regiunea, sunt uh, conștient de faptul că pentru a pune în aplicare reformele la care v-ați angajat, este nevoie de curaj personal și politic deosebit. Tocmai de aceea mă încurajează pe mine foarte mult rezultatele pe care le-a obținut uh, guvernul sârb în ultima vreme. La vremea la care s-a format coaliția, programul coaliției spunea uh, foarte clar și respicat că vrea să pășească înainte pe calea uh, apropierii de Europa. Și până acum v-ați ținut de cele spuse și aveți suficiente dovezi pentru a susține acest lucru. E un lucru foarte important. Pentru că sunteți deja atât de avansați pe această cale, sigur vă încurajez spunându-vă că pe de o parte vă felicit și pe de altă parte aveți încă multe de făcut, dar vă spun și că aveți tot sprijinul nostru, al tuturor. Vreau să exprim și um, recunoaște, recunoștința noastră pentru faptul că ați arătat disponibil uh, cu prilejul vizitei noastre la Belgrad. Nu ne-ați acordat 5 minute de politețe și chiar 2 ore. Am fost foarte mulțumiți de discuțiile pe care le-am avut și suntem, uh, așteptăm cu nerăbdare următoarea întâlnire cu dumneavoastră. Schimbarea istorică ce a survenit în Serbia și ancorarea Serbiei în Uniunea Europeană este un efort uriaș. Și, dar dumneavoastră ați arătat că sunteți decis să, să faceți sacrificiile necesare pentru să, să depuneți acest efort. Domnule prim-ministru, nu vreau decât să vă mai mulțumesc pentru informarea pe care ne-ați oferit-o, care a fost foarte clară și mm, ușor de înțeles. Dar uh, pentru a vă oferi oportunitatea de a vă explica uh, filozofia care, care stă la baza poziției noastre și care până acum uh, a trezit câteva rezerve și îngrijorări. Vreau să vă, în eh, să vă întreb în legătură cu eh, relația noastră cu Rusia. Pentru unii dintre noi, eh, legăturile noastre cu Rusia sunt prea strânse și de aceea există critici la aceste, adresa acestei relații. Nu e greșit să ai relații bune cu Rusia. Toată lumea e interesată să aibă relații bune cu Rusia, chiar și Uniunea Europeană. Dar există, trebuie să știți, există uh, unele uh, îndoieli în această privință. Sigur, din punct de vedere istoric, Serbia are uh, relații bune și trainice cu Rusia. Vă rog însă să, să ne explicați filosofia dumneavoastră uh, cu privire la această relație de o mare manieră preventivă, nu ca să dăm curs unor speculații inutile. Din potrivă. Președintele. Stimați colegi, am o lungă listă de intervenienți, deci uh, vă rog să vă limitați la două minute. Fiecare care vorbitor primește două minute. Domnul Cacin. Provedere. Uh. Domnule președinte, vă mulțumesc. O hrabrenie, uloge. Bine ați venit, domnule prim-ministru vizita dumneavoastră este o mare încurajare pentru țara dumneavoastră pe calea europenizării Serbiei. Eu sper că și noi să vă putem încuraja să vă intensificați toate eforturile actuale pentru a obține o dată concretă a demarării negocierilor Eh, cât se poate de curând. Participarea dumneavoastră aici la ședința noastră în Parlament este o încurajare și pentru colegii noștri, pentru că poate explica de ce Serbia merită eh, acest statut de țară în curs de aderare. După vizita dumneavoastră aici în mijlocul nostru, ne va fi mai ușor să justificăm eh, poziția noastră față de Serbia. Serbia este un exemplu demn de studiat și de urmat și de Macedonia, de Bosnia-Herzegovina. Uh, este un, este un model de pragmatism uh, care este remarcabil. Eforturile noastre merită apreciate și uh, iar uh, relațiile noastre cu, cu, cu vecinii Serbiei merită să fie uh, studiate și de alții care se află în situații similare. Aș vrea să vă uh, pun câteva întrebări. Mai întâi în legătură cu punerea în aplicare a acordului. Ce intenționați să Uh, să preluați uh, prin ratificare de către Parlamentul uh, Sârb în, în legislația dumneavoastră ca pune în aplicare a, acordului, având în vedere că termenul, primul termen este de 15 iunie. Și azi în mass media sârbă a apărut uh, speculații cu privire la o posibilă remanieră guvernamentală. Ce cuprinde această posibilă remanieră? Уважаеми господин министр-председател, добре дошли в uh, нашата комисия на външните работи в Европейския Domnule președinte, vă mulțumesc. Uh, bine ați venit, domnule prim-ministru, în Comisia noastră de Afaceri Externe. Vă felicit pentru istoricul pas uh, pe care l-ați făcut prin semnarea unui acord cu uh, Kosovo este un cal important pentru reconciliere, pentru vindecarea rănilor istorice. Eu cred că dialogul, eu cred în dialog și toleranță și uh, cred în anacronismul unor vechi abordări care trebuie înlocuite. Domnule prim-ministru, vă mulțumim pentru vizita dumneavoastră și mă folosesc acest prilej pentru a vă adresa următoarea întrebare. Știu că ceea ce uh, faceți dumneavoastră uh, e, cred că uh, știți că și dumneavoastră că um, accesul la arhivele, fostele arhive comuniste ale Iugoslaviei au uh, um, Eh, are un impact asupra eh, eh, comunității academice, dar este important și pentru noile state care au rezultat după, după căderea Iugoslaviei. Și pentru vecinii noastră este, ar fi un lucru extraordinar. extraordinar. Sigur că acest lucru ar deconspira și uh, sistemul dumneavoastră de agenți, dar vreau să vă întreb dacă aveți o uh, viziune uh, cu privire la deschiderea acestor arhive sau sunteți încă, din potrivă, rezervat față de deschiderea acestor arhive? Există foarte mulți foarte multe exemple în care um, accesul la aceste arhive a fost uh, încununat de succes. În alte cazuri însă se păstrează confidențialitatea. Ei bine, indiferent care, care e poziția noastră, uh, felicit uh, Serbia și vă urez mult succes pe viitor. Western Bol- și acum, domnul Rocek, președintele grupului de lucru pentru Balcani de Vest. Dobrodosli, welcome, welcome in the Mulțumesc. Domnule Dacici, bun venit la comisia noastră. Aș vrea în primul rând să vă felicit pentru curajul dumneavoastră. Știu cât este de greu, de dificil să ai de-a face cu astfel de uh, elemente emoționale, culturale, istorice atât de dificile ca cele din Kosovo. Așa că vă felicit pentru curajul dumneavoastră, pentru acordul cu Priștina și ați menționat uh, un plan de implementare al acestui acord. Cu toții suntem de acord, cred că acesta este pasul cel bun. Noi, grupul social-democraților, Valorăm foarte mult și procesul de reforme pe care l-ați menționat. Ați vorbit despre reforma justiției, minorități, statul de drept și așa mai departe. Sunteți pe drumul cel bun și considerăm că pentru aceasta ar trebui să fiți răsplătiți. Acum a sosit momentul ca Uniunea Europeană și statele membre să-și respecte angajamentele luate față de Serbia și la următorul Consiliul de Ministri să vă dea o dată pentru începerea negocierilor. Aceasta este poziția noastră. Ați menționat anul 2020 și cât de important va fi pentru Belgrad. Cred că ar trebui să ne punem în minte această dată, 2020, atunci când vorbim despre extindere și când vorbim despre dezvoltarea nu doar a Belgradului, ci și a Serbiei în general. Serbia este o țară crucială, strategică pentru Balcanii Occidentali. Și am acum uh, câteva întrebări pentru dumneavoastră. Ați vorbit despre economie și știm cât de grea este situația economică șomajul este de 20%, este o problemă foarte mare, deci aveți nevoie de proiecte de infrastructură strategică. Și vreau să vă întreb dacă aveți de gând să construiți o infrastructură care să facă legătura între Belgrad și alte capitale europene, Skopje, Grecia, Budapesta, Bucureștiul, Sofia, sunt proiecte care reprezintă și o dezvoltare economică foarte bună. Cum vedeți dumneavoastră aceste proiecte? Mulțumesc! Mulțumesc uh, și acum doamna Brandner. Mulțumesc foarte mult și bun venit în Parlamentul nostru. Pentru început și eu aș dori să vă felicit pentru ceea ce ați făcut cu multă îndrăzneală și viziune pentru poporul dumneavoastră și văd că aveți într-adevăr în vedere viitorul pe termen lung pentru Serbia, ceea ce este salutar. Și vă încurajăm să vă mențineți pe această cale. Permiteți-mi două întrebări scurte și un comentariu ce intenționați să faceți pentru a vi se alătura și sârbii din nordul Kosovo? Pentru ca și ei să aibă înțelegere pentru ceea ce planificați dumneavoastră, pentru că uh, Sigur, pot exista planuri foarte bune, dar dacă cei care trebuie să participe la implementare nu o fac, atunci lucrurile nu funcționează. În al doilea rând, în ceea ce privește integrarea pentru poliția kosovară, ce planuri aveți uh, în ceea ce privește un fel de testare pentru persoanele care au urma să fie încadrate acolo, să spunem un fel de verificare a trecutului eventual. Și un ultimul punct, uh, ați uh, vorbit și despre dificultățile economice cu care se confruntă Serbia și că totuși întrevedeți o luminiță la capătul tunelului. Eu cred că semnalele internaționale sunt puțin uh, îngrijorătoare. Eu cred că trebuie să luăm în serios astfel de lucruri vă asigur că și în Germania vom lupta în continuare pentru aderarea dumneavoastră. Noi ne dorim uh, o extindere în continuare și uh, lucrurile să nu se termine doar cu Croația. Domnul Tenac. Mulțumesc. Bun venit din partea grupului nostru, domnule prim-ministru, și salutăm acest acord la care s-a ajuns între Belgrad și Priștina. Propunerile mele și mă, previziunea mea că într-o zi se va ajunge la o soluție permanentă, cred că poate vor fi redundante. În ceea ce privește um, bariera cu fosta Iugoslavie, se sugera, așa cum spunea și colegul meu, doamna Vradner, că unele elemente mai naționaliste din Serbia nu sunt așa de mulțumite de acest acord. Cum aveți de gând să face fa- faceți față acestei situații? Ieri, uh, un uh, deputat uh, bosniac din, uh, din Serbia uh, arăta că nu toată lumea este de acord. Cum veți uh, face ca aceste comunități să fie uh, și ele implicate în acordul dumneavoastră și în special pe termen lung? Mai ales că, așa cum am înțeles din traducere, în uh, nordul Mitroviței, comunitatea sârbă va fi sub supravegherea Priștinei pentru prima oară. Și domnul Cucan v-a întrebat despre relațiile cu Rusia. Vreau să vă întreb ce se întâmplă cu relațiile cu ceilalți vecini ai dumneavoastră. Eu sunt raportor pentru Muntenegru și vreau să vă întreb care este relația cu această țară. Credeți că există posibilitatea ca țara dumneavoastră să prindă din urmă Muntenegru și să se alăture uh, Uniunii Europene în același timp și ce se întâmplă cu Macedonia, care a rămas în urmă și care nu poate negocia. Credeți că puteți îmbunătăți uh, relațiile cu aceasta și să rezolvați problema numelei? Și, în sfârșit, o ultimă întrebare. Croația se află pe punctul de adera, dar vreau să vă întreb dacă credeți că Croația va putea face viața mai dificilă și procesul de aderare mai greu, ținând cont de conflictele care există. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Savila. Da, mulțumesc. Domnule prim-ministru, bun venit aici. Este o adevărată onoare pentru noi să vă avem aici la Parlamentul European și vă dorim numai bine pentru Serbia și pentru regiune. O dată pentru deschiderea negocierilor ar însemna pentru Serbia să se pună capăt unei perioade lungi de instabilitate și pentru regiune. Am o întrebare. Inițiativele de cooperare care credeți că vor apărea în regiune și cum ați dori ca țările vecine să profite de acest moment istoric prin care treceți dumneavoastră? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Boștinaru. Grație, prezidente. Mr. Prime Minister. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, vă salut călduros aici și vă spun încă de la început, sunt aici, domnule prim-ministru, că va fi mult mai ușor acum pentru prietenii Serbiei să organizeze evenimente cu oficiali uh, sârbi pentru a vorbi despre drumul către Uniunea Europeană. Acum să trec însă la limba română spun, domnule premier, și să spun colegilor mei că doar cei care înțeleg complexitatea enormă a situației pot înțelege responsabilitatea uriașă și curajul de care au trebuit să dea dovadă liderii de la Belgrad și de la Priștina pentru a realiza acest acord istoric. Este cazul să exprim o dată în plus admirația pentru curajul și angajamentul dumneavoastră și să transmiteți pe această cale prețuirea noastră pentru partidele politice de la Belgrad, care cu mici excepții și-au asumat sprijinirea acestui acord, fie în majoritate, fie în opoziție. Este un lucru rar într-o vreme în care curajul lipsește chiar Europei, înainte de toate. Este un lucru clar și trebuie menționat. Vreau să vă mai spun în același timp că de aici încolo lucrurile ar trebui să fie mai simple și nu văd nicio rațiune, dar absolut niciuna, pentru a se adăuga Serbiei noi condiționalități politice sau inventate și sunt convins Consiliul va da o dată de începerea negocierilor pentru țara dumneavoastră, pentru că angajamentul, curajul și rolul pe care Serbia îl joacă ca și uh, mesajul pentru integrarea regională sunt esențiale în aceste momente. Vă doresc succes și prețuirea noastră pentru ceea ce uh, guvernul de la Belgrad a făcut în această perioadă. Mulțumesc! Colega Prego. Domnul Weigel. Mulțumesc. Domnule președinte, aș vrea să spun în primul rând bun venit domnului prim-ministru. Aș vrea să vorbesc uh, în slovena și nu am să încerc să vorbesc în alte limbi. Vă felicit pentru curajul dumneavoastră și pentru reformele personale pe care le promovați, pentru noua politică pe care ați acordat-o cu partenerii dumneavoastră de coaliție. Aceasta reprezintă un adevărat uh, exemplu de politică modernă și reprezintă un drum european modern. În urmă cu ani, în biroul fostului președinte Grnoșcev, vorbeam despre Kosovo și planul pentru aceasta. Și mă bucur să văd astăzi că o bună parte a acestui plan a fost deja implementată în noul acord pe care l-ați stabilit cu Priștina. Aș vrea să vă spun următoarele. Serbia a căpătat pe bună dreptate o nouă poziție politică și sper ca o Serbia să devină membru al Uniunii Europene. M-aș bucura să văd acest moment. Am și două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, în legătură cu activitățile politice și autonomia din Voivodina, Acestea sunt o parte a politicii dumneavoastră guvernamentale sau veți permite ca Voivodina să devină un fel de element de avangardă al diplomației? În al doilea rând, referitor la cele patru municipalități din nordul Kosovoului, nu credeți oare că acesta ar putea fi văzute ca neaparținând sistemului pe care l-ați acordat cu Priștina? lucruri pe care le ați stabilit în acord. Vă doresc, bineînțeles, succes și sper să fiți în stare să-i convingeți pe sârbi de politica dumneavoastră și sper ca negocierea să fie de succes, să ajungeți la standardele pe care le doriți pentru a vă alătura Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Copa, mulțumesc, domnule președinte! Domnule prim-ministru, este o adevărată onoare pentru noi să vă avem aici. În calitate de raportor din umbra din partea socialiștilor pentru Serbia, aș vrea să vă salut și să vă felicit din inimă pentru felul în care ați rezolvat problema cu Kosovo și așa cum au spus deja colegii mei, acesta este un exemplu pentru alții și ar trebui să fie un model de urmat pentru alte conflicte regionale. Acum uh, nu mai există problema și, probleme și obstacole și avem toate motivele pentru a începe negocierile rapid cu țara dumneavoastră. Grupul nostru politic vă va susține în toate eforturile pe care le faceți de reformă și știm că mai sunt multe uh, provocări cu care se va confrunta guvernul sârb în multe sectoare, dar vom fi alături de dumneavoastră și cred că și Parlamentul European vă va susține în ansamblul său. Mulți colegi v-au întrebat despre relațiile pe care le veți avea cu mai multe țări și aș vrea să mă uh, refer la relațiile dumneavoastră cu un mare actor regional și anume Turcia. Știm că guvernul anterior a avut relații apropiate cu această țară. Care este însă poziția dumneavoastră? Doamna Lunacek, vă rog. Uh, ultima de pe listă, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit și din partea grupului uh, verzilor în Comisia AFET. Fiind raportoare pentru Kosovo, doresc să îmi exprim aprecierea pentru ceea ce ați făcut dumneavoastră și guvernul dumneavoastră de când ați preluat conducerea. Și apreciez și angajamentul pe care vi l-ați asumat și așa cum spunea și domnul uh, Cucan, mulțumesc pentru personajul, uh, pentru curajul politic uh, pe care vi l-ați asumat. Mai a, ați demarat un maraton și v-ați apropiat, poate mai aveți doar câțiva kilometri, 2-3 kilometri pentru a-l finaliza. sper că veți putea să îl finalizați și acest acord uh, încheiat cu Kosovo vă va permite să obțineți o dată de începerea negocierilor și că Așa că în orice maraton există încă obstacole de depășit și aș dori să vă întreb uh, o chestiune pe care am descoperit-o recent. În acest weekend va exista summitul Ohrid a procesului de cooperare din uh, Europa de Sud-Est cu participarea de rang înalt. Am înțeles că chiar dacă s-a transmis o invitație și uh, conducerii kosovare, participarea a fost oarecum uh, obstrucționată, din păcate, de președintele Nicolici. De asemenea, am auzit că anumite ambasade ale dumneavoastră încă nu uh, s-au aliniat acestui nou acord pentru a permite participarea la conferința kosovarilor de aceea vă întreb ce veți face pentru ca toate autoritățile uh, să respecte ceea ce ați obținut dumneavoastră la nivel guvernamental. Cred că este foarte important uh, pentru parcursul dumneavoastră viitor și în acest sens aveți toată susținerea noastră. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Pierre Mirel de la Direcția Generală Extindere. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt onorat să fiu în măsură să-mi pot exprima aprecierea pentru mișcarea istorică a Serbiei și doresc să vă felicit, domnule prim-ministru, pentru viziunea de care ați dat dovadă în ultimele luni în cadrul nivelului înalt, dialogului de nivel înalt cu Kosovo, felicitat de doamna Ashton. Viziunea dumneavoastră care a fost inspirată de Uniunea europeană ca proiect pentru pace, așa cum ați spus în cuvintele dumneavoastră de deschidere. Implicarea dumneavoastră activă în acest dialog și uh, mișcarea îndrăzneață pe care ați făcut-o și pe care ați promovat-o și la dumneavoastră acasă, de asemenea element important, sunt uh, de apreciat și în acest sens uh, s-au format deja recomandări pozitive din partea Comisiei pentru procesul de negociere. De asemenea, și planul de acțiune este un element important și sperăm că pe marginea acestuia se va ajunge la un acord foarte curând și în ceea ce privește energia și telecomunicațiile. Această mișcare de care vorbeam este importantă pentru cetățenii de ambele părți, dar și pentru stabilitatea din regiune și aș spune că poate figura și ca exemplu pozitiv pentru alte chestiuni bilaterale rămase în discuție în regiune. Recent, domnul comisar Füle a vizitat Serbia și a avut uh, discuții cu privire la reformele pe care le-a inițiat guvernul dumneavoastră și ne așteptăm ca strategiile în domeniul justiției, luptei împotriva corupției, antidiscriminării vor fi finalizate în curând, în conformitate cu recomandările noastre, pentru că sunt chestiuni foarte importante, așa cum a amintit și uh, președintele nostru. De aceea împărtășesc uh, speranțele exprimate de mai mulți membri ai Parlamentului European în sensul că la finele iunie, iunie Serbia va fi invitată să facă pasul următor în vederea direcției în, spre integrarea europeană. Va fi un mesaj extrem de pozitiv pentru întreaga regiune. Mulțumesc. Questions? Așadar, foarte multe întrebări. Aveți ocazia acum să le răspundeți. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru întrebările dumneavoastră. Aceste întrebări sunt mult mai simple decât cele la care va trebui să răspund în fața Parlamentului Sârb, unde vom discuta chestiuni de ordin economic în curând. Vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au înscris la cuvânt și vă mulțumesc, uh, doamnelor și domnilor, pentru interesul manifest pentru care l arătați față de Serbia. Vă mulțumesc și pentru cuvintele de sprijin și de încurajare pentru ceea ce facem noi. Întrebările pe care le-ați uh, formulat uh, sunt foarte oportune. La unele am răspuns deja. Dar Acum, în legătură cu implementarea, am căzut de acord uh, în ce privește anumite măsuri de punere în aplicare. Există și niște termeni, termene de punere în aplicare uh, uh, care au fost redactate într-un plan de punere în aplicare. Începem într-o primă fază cu o ajustare a legislației în ambele, de ambele părți și apoi Sigur, trebuie să operăm și modificări care să, uh, să schimbe unele proceduri în sistemul judiciar, uh, trebuie să pregătim următoarele uh, alegeri. Echipele tehnice urmează să se întâlnească în următoarele zile și ne așteptăm ca Um, să apară unele dificultăți mai mărunte sau mai importante, vom vedea noi, dar oricum asta nu va împiedica punerea aplicarea planului. În ce privește acest plan de implementare, el este aplicat în, pare, în paralel cu uh, negocierile pe care le avem în domeniul economic și în domeniul telecomunicațiilor. Asta este în interesul nostru uh, comun. Trebuie să investim eforturi susținute și trebuie, este necesar o mare voință politică pentru să se ajunge la un compromis. Abordarea noastră a fost uh, foarte clară nu am discutat um, status quo-ul actual. Din punctul acesta de vedere, discuțiile noastre au fost neutre. Adică nu vorbim despre recunoașterea Kosovoului de către Serbia. Și totuși am acceptat să discutăm cu Kosovo și despre Kosovo în temeiul rezoluției 1211, 1211 acest lucru presupune însă și un anumit grad de reformă, de transformare, de integrare a unor instituții uh, în peisajul uh, general al țării și de înființarea unor instituții noi. Sigur că este interesul nostru să Uh, oferim uh, posibilitatea ca sârbii din uh, nordul Kosovo să participe la conturarea acestui acord și la punerea lui în aplicare. Și pentru aceasta avem nevoie de continuarea dialogului politic cu aceștia. Personal, împreună cu prim viceprim-ministrul Vucic, care s-a întâlnit cu reprezentanții sârbilor din nordul Kosovo, am declarat deja în repetate rânduri că uh, dorim uh, o participare uh, a sârbilor din Kosovo cât se poate de extinsă. Din câte știți, um, planul de punere în aplicare presupune unele modificări în sistemul judiciar, o reformă la nivelul poliției, care Eh, trebuie eh, să se petreacă până la sfârșitul acestui an. Avem și unele obiective și sarcini eh, pe care trebuie să le <clears throat> realizăm până pe 28 iunie, astea sunt sarcini pe termen scurt. Important este ca fiecare să fie convins că ceea ce facem nu este să mințim sau să câștigăm timp, ci tot ceea ce facem este să îndreptat spre rezolvarea problemelor în termenele date. Vreau să-i mulțumesc doamnei înalt reprezentant Ashton pentru rolul deosebit de pozitiv pe care l-a avut în discuțiile pe care le-am avut noi. Eh, când doamna Clinton și Lady Ashton au venit la Belgrad și am avut eh, împreună cu colegii mei discuții cu dumnealor, eh, am avut și o, o conferință de presă ulterior, ambele amândouă au fost foarte impresionate că eu la conferința de presă am spus exact ce am spus, ce le-am spus și lor în Eh, cadrul intervederii personale. Pentru că adesea politicienii când ies la rampă și dau declarații de presă, eh, nu repetă în tocmai cele negociate sau cele discutate. Și, și, și am arătat că putem să exprimăm ceea ce ne dorim și, și spunem fără nicio rezervă ceea ce gândim. Pentru că ați avut unele întrebări foarte specifice legate de remaniera guvernamentală și așa mai departe. Uh, trebuie să vă spun că această chestiune a remanierii uh, urmează încă a fi discutată. Eu cred că Serbia însă are nevoie de o stabilitate uh, politică pentru a putea duce înainte proiectele sale de transformare. Acum că avem sau nu avem nevoie de anumiți miniștri pentru acest uh, lucru, asta este o chestiune care urmează să fie discutată. Domnul Cavacev a vorbit despre arhivele uh, foste Iugoslavii. Um, nu sunt atât de tânăr încât să nu le mai cunosc, am 47 de ani, dar um, totuși uh, nu nu am uh, trăit uh, în, în prezentul acelor arhive. Eu n-am nicio obiecție la, uh, la facilitarea accesului la aceste arhive, eu cred că se poate ajunge relativ ușor la un acord în această privință. În ce privește relațiile noastre cu capitalele, din, capitalele învecinate, sunt de acord cu dumneavoastră că este prioritate pentru noi să, să avem legături bune cu aceste capitale. Există unele dintre ele care sunt mai apropiate din punct de vedere geografic, dar mai puțin apropiate uh, din punct de vedere a comunicațiilor. Uh, uh, cu unele nu prea avem uh, căi de comunicații legătura are uh, șosele care se lege Uh, țările noastre. Însă, tocmai de aceea suntem interesați de completarea uh, coridorului 11 care ne leagă de Macedonia uh, și de asemenea ne doare că încă nu avem autostradă ca să ne lege de Sarajevo de România. Eu sper dacă vom putea să creăm o legătură autostradală între Priștina și Niș, un oraș din sudul Serbiei, și de asemenea să creăm legături autostradale cu Ungaria și Bulgaria, pentru că dinspre și înspre aceste țări există un trafic de mărfuri foarte intens pe, care se desfășoară pe șosele foarte proaste um, ce pot, ce pot să vă mai spun că Uh, noi încă n-am căzut de acord în discuțiile noastre cu doamna Ashton asupra uh, uh, autostrăzilor și diferitelor coridoare, pentru că, pentru că noi eram de părere că aceste autostrăzi ar trebui finanțate din fonduri europene. Evident, nu putem să așteptăm așa gratuit bani din partea Uniunii Europene, dar acestea sunt totuși inițiative pe care eu și coaliția noastră guvernamentală le susținem. În ce privește integrarea eh, personalului polițienesc în alte structuri, eh, principiul este foarte clar și a fost eh, deja reiterat uh, în, în proiectul de lege pentru amnistiere, adică acei care, aceia care n-au un trecut uh, criminal uh, pot, pot lucra în, în instituții publice, dar cei care au avut un dosar penal, evident, nu pot accede nici la poliție, nici în alte funcții publice. Um, este o chestiune esențială pe care am dezvătut-o intens în ultimele săptămâni. Sigur, ă, ă, ne mai interesează și investițiile, sperăm să obținem cât se poate de multe investiții în ă, viitor. Dacă nu ne dezvoltăm, dacă nu avem investiții, nu putem să realizăm progrese suficient de mari, pentru că aceste progrese nu se pot realiza doar prin economisiri și reduceri, reduceri bugetare nu putem nici să mai reducem pensiile și uh, salariile, pentru că un salariu mediu uh, uh, la Belgrad este de, de 365 de euro. Și situația se schimbă de la lună la lună. Și, și o pensie medie este circa jumătate din salariul mediu pe care vi l-am dat. Deci e foarte greu pentru mine să răspund unei solicitări de reducere a salariilor și pensiilor. Uh, suntem conștienți că toate măsurile care ni se cer trebuie până la urmă să genereze o creștere socială. Ehm, ținta este de 2%, dar nu, pentru noi nu este suficient pentru că eh, la sfârșitul mandatului nostru vrem să obținem o relansare, o creștere de 5%. Doar așa putem să ne relansăm definitiv. Ce am făcut uh, noi uh, uh, la Bruxelles, ce am făcut noi la Bruxelles și am obținut la Bruxelles a fost susținut de majoritatea parlamentară și de coaliția guvernamentală. Acordul, chiar dacă nu este susținut întru totul în litera sa, încheierea acordului este considerată ca un pas înainte și atunci uh, Eh, și atunci considerăm că nici măcar elementele naționaliste nu pot să pună în pericol eh, progresul pe care l-am realizat, pentru că toată lumea recunoaște că pasul făcut înainte este un pas eh, de, în direcția progresului pentru Serbia. Ironia este că singurul partid singurul partid care s-a opus acordului este partidul lui Voislav Coștunița, care este partidul care l-a învins pe Milosevic în, în alegeri. Dar este dreptul fiecărui partid politic și fiecărui politician să-și exprime poziția. Însă, dumneavoastră aveți partidele dumneavoastră, grupurile parlamentare. Vă rugăm să includeți Parlamentul nostru, partidele noastre politice în activitățile noastre. Nu suntem încă suficient de interconectați la nivelul partidelor Uh, și inițiativelor politice cu, cu dumneavoastră și nu avem posibilitatea de a ne împărtăși valorile uh, comune. Da? Pentru că, de exemplu, uh, partidul meu are încărețineri față de, a, de integrarea sa în grupul socialist european, în internaționala socialistă. Um, aceste probleme își au originea cu niște situații de politică internă. Un alt grup politic care nu este la portere uh, are, are, are viziuni similare. Uh, Partidul Socialist Progresiv, uh, celelalte partide trebuie tratate ca niște organizații politice cu prezență uh, politică europeană. În ce privește autonomia voivodinei, nu avem nicio intenție de a restricționa această sau limita această autonomie. Doar că, atâta, doar că uh, Voivodina nu poate fi o, un stat într-un stat. Uh, toată lumea a spus că Comitatea, Serb, Comitatea Serbă din Kosovo nu constituie o nouă republică serbscă. Uh, dar același, spune, același lucru putem spune și despre Voivodina. Voivodina nu-și poate aroga niște competențe statale. Voivodina este o autonomie în cadrul Serbiei și nu orientată împotriva Serbiei. Tocmai de aceea uh, vom uh, uh, urmări o politică de dezvoltare și consolidare a unei autonomii complete în limitele Constituției. Constituției, îmi cer scuze. În ce privește Ohrid, Trebuie uh, să găsim reguli foarte clare și precise pentru astfel de situații. Uh, Serbia nu este împotriva participării Kosovo în anumite foruri regionale. Uh, deci nu încape nicio îndeală, dar este interesată de modul în care se va realiza acest lucru. Trebuie mai întâi să cădem de acord asupra modului în care se va proceda. Acum, nu avem decât să găsim o cale adecvată care să faciliteze și să facă posibilă participarea Kosovoului. În acest context, cred că trebuie să fim foarte serioși în uh, abordarea uh, modului în care se organizează astfel de întâlniri și nu trebuie să nu trebuie să uh, creem uh, probleme prin uh, desconsiderarea anumitor aspecte. Pentru că aici este nevoie de luarea unor decizii la nivel regional. Și Serbia nu are niciun interes. Adică, dacă, dacă guvernul sârb vorbește cu Tacic de 10 ori în prezența doamnei Ashton, nu are nicio logică să să uh, discutăm cu reprezentanții de la Priștina în, în alte foruri și la alte niveluri. Deci trebuie să vedem mai întâi uh, care sunt aceste implicații ale Priștinei și atunci să ajustăm uh, agenda politică în consecință. Noi vrem stabilitate politică și vrem relații strânse cu toată lumea în regiune. Vineri voi vizita România și eu sper că problema care există acolo va fi abordată cât se poate de constructiv și deschis. Da? România și Serbia sunt prieteni buni, dar ultima dată când ne-am întâlnit, chiar și când Germania eh, ne-a oferit eh, lumină verde, România a eh, adus în discuție problema Serbiei de Est. Deci trebuie să, trebuie să abordăm aceste lucruri cât se poate de franc. În ce privește Macedonia, vom avea o întâlnire a celor două guverne. Ne dorim relații cât se poate de strânse cu Macedonia, la fel și cu Bosnia-Herzegovina și cu Muntenegru. Uh, și, și eu cred că uh, uh, putem trece în aceste relații consolidate și dincolo de statele care um, care uh, au acum un statut de, uh, de pregătire pentru aderare. Iar în ce privește relația cu Turcia, uh, uh nu avem niciun fel de prejudecăți uh, în relația cu Turcia. Turcia este o țară foarte mare, cu un impact palpabil în regiune și de aceea, evident, avem relații și cu Turcia. Însă, pot să vă spun că nu ne dorim ca regiunea noastră să fie lăsată, să fie expusă la, la influența altora. La fel și cu uh, Rusia. Dacă nu, pot să vă spun doar că dacă nu sunteți prezenți în regiunea noastră, altcineva va fi. Uh, Serbia are o relație de prietenie de mulți, mulți ani cu Rusia. dar este în interesul Serbiei să aibă parteneri și în Occident, în vest. Și nu ca pe niciun îndeală în această privință. Și noi căutăm parteneriate. Tocmai de aceea avem un acord de parteneriat strategic și cu Franța și cu alte state membre ale UE și cu China și cu Rusia. Eh, sigur, eh, Federația Rusă și Serbia doresc eh, să dezvolte relațiile lor de pretenie economice, sociale și așa mai departe, fără nicio amenințare la adresa stabilității în regiune. Din potrivă, și cred că multe alte state europene au relații mult mai bune și mult mai profunde cu Rusia decât Serbia. În încheiere, domnule președinte, pentru că a fost menționată Turcia. Haideți să vă spun că termenul Balcani uh, poate alții sunt de altă părere, eu știu că acest termen de Balcan uh, se referă la un munte uh, din Bulgaria. Dar Balc și Can în turca înseamnă uh, sânge uh, și în a doua componentă a cuvântului miere. Eu zic că ar trebui uh, să uh, nu să nu ne concentrăm pe partea sângeroasă, ci pe partea cu miere a Balcanilor. De la noi nimeni nu s-a așteptat niciodată la nimic bun. E, toată, tot ce am făcut e considerat un plus. Dar situația este atât de nefavorabilă pentru noi acum pentru că toată lumea are foarte mari așteptări din partea noastră. Așteptări uh, foarte mari nu doar din, uh, din partea Uniunii Europeană, ci mai nou și din partea cetățenilor noștri. Deci ne aflăm într-o situație extrem de dificilă în care ni se cere să uh, dezvoltăm noi politici uh, pentru o nouă eră, să repoziționăm Serbia uh, pe Mapamon și pentru asta să știți că avem nevoie în continuare de asistență. Aprobarea unei date pentru începerea negocierilor ar fi un stimulent enorm pentru continuarea pe acest făgaș sunteți bineveniți oricând în Serbia și uh, am convingerea că nu vă veți uh, uita niciodată vizitele în Serbia, pentru că, să știți, suntem un uh, popor foarte ospitalier. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru excelenta dumneavoastră expunere, pentru veștile bune pe care ne-ați oferit, pentru invitația pe care ne-ați lansat-o și să știți că vă vom vizita foarte curând. Mulțumim!